dată. Vă mulțumesc. Al doilea punct, anunțurile președinte. După cum știți, principalele anunțuri se referă la săptămâna pentru Africa. Săptămâna viitoare la Abidjan vom avea summitul UE Africa, o întâlnire foarte importantă care își propune să se reseteze relațiile Uniunii Europene cu Africa. Și în acel context, președintele Tajani a stabilit ca această săptămână să fie săptămâna africană la Uniunea Europeană. Au loc multe activități, inclusiv în comisia noastră în această după-amiază și la alte comisii ale Parlamentului. Personalul de la grupurile politice e rugat să le aducă aminte membrilor că mâine dimineață avem ședința comună cu Parlamentele Naționale în care discută obiectivele de dezvoltare durabilă de membri ai Parlamentului din 24 de state membre care participă la acea întâlnire. Discutăm implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și vom avea oaspeți din Parlamentul Nigeriei și de la Parlamentul Panafrican. E o întâlnire foarte importantă mâine dimineață și vreau să-i rog pe cei de la grupurile politice să le aducă aminte deputaților despre această ședință importantă mâine. Mâine la Comisia de Mediu, la două și jumătate, se suprapune puțin cu programul nostru un schimb de păreri cu directorul regional pentru Africa, doctorul Moretti, la Comisia de Mediu, iar mâine seara, când noi nu avem ședință, la 18.45 până la 19.45, o ședință specială a grupului de sprijin pentru democrație, grupul din Parlament care <clears throat> supraveghează alegerile la sau o misiune de observare a alegerilor, uh, procese în derulare legate de democrație cu parlamente partenere și se referă la alegeri din Africa, concentrându-se pe ce s-a întâmplat la alegerile din Kenya, dar și chestiuni mai largi legate de democrație în Africa evoluții interesante în ultimele câteva zile în Zimbabwe, despre că se discută mult. Deci, mâine seara, de la 7 fără un sfert la 8 fără un sfert, în asp 1 E2. Poate secretariatul transmite o un mesaj de reamintire și ce se întâmplă mâine dimineață la întâlnirea cu Parlamentele Naționale. Iar miercuri după amiază în întregul Parlament sunt afișe pentru conferința majoră la nivel înalt intitulată Parteneriate Înnoite cu Africa la hemiciclu începe la ora 2 cu trei mese rotunde. Eu prezidez două dintre ele cu vorbitori la nivel înalt de la multe organizații din țări africane și sper că membrii vor primi invitația din partea domnului președinte Tajani și vor participa. Aveți întrebări cumva? Nu? Vă mulțumesc. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței de pe 30-31 august. Observații, dacă aveți față de procesele verbale care sunt în mape, trimiteți-le până la sfârșitul ședinței dacă nu se consideră că s-au adoptat. Punctul 4. Anunțuri din partea Comisiei. Cred că există un anunț din partea Comisiei. Nu știu cine o să-l facă. Kirsten. Mulțumesc. O scurtă informare. După un anunț anterior, comunicare ajutor pentru comerț, Aid for Trade, cu un titlu foarte lung, a fost prezentată și transmisă oficial instituțiilor pe 13 noiembrie realizarea prosperității, alimentației și o actualizare a strategiei din 2007 de ajutor pentru comerț, ca să figureze pe radarul dumneavoastră și, evident, ne-am bucurat să putem, la o ședință ulterioară, când considerați de cuvință, să o putem discuta cu dumneavoastră. Mulțumesc. Da, e pe agenda coordonatorilor să vedem uh, cum să tratăm această nouă comunicare importantă despre ajutor pentru comerț o chestiune cheie în următoarele șase luni. O să <clears throat> așteptăm să vedem noua comunicare. Bun, trecem la punctul 5 atunci. Primul punct din uh, contextul uh, săptămânii africane. Mă bucur să avem un reprezentant de la UNICEF care are un raport privind generația 2030 Africa investiții în uh, <clears throat> copii pentru a acoperi discrepanțele de dezvoltare. E aniversarea declarației drepturilor omului adoptate la ONU. Știm că în multe țări astăzi drepturile copiilor nu sunt respectate. Am urmărit știrile despre Rohingya în această săptămână. În weekend sunt multe situații dificile în care drepturile copiilor nu sunt respectate și trebuie să facem mai mult pentru a asigura că țările respectă ceea ce au uh, semnat uh, în convențiile ONU. Dar aștept cu interes uh, acest raport important. Presupun că ați primit copii ale raportului care au fost distribuite. Generația 2030 Africa. Ați primit exemplare, dragi colegi? Dacă nu, ați primit sunt copii disponibile, puteți să le distribuiți, vă rog, acest document de la UNICEF. E un raport important și mă bucur că avem alături de noi pe Barbara Bente. Nu? Nu. Sandy Blanchett? Da, scuze, n-am citit bine notele care ne va prezenta acest document. O să vă las întâi să luați cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici pentru a vă prezenta acest raport privind generația 2030, care se concentrează pe Africa, pe copiii și tinerii din Africa. După cum tocmai a spus doamna președinte, e o zi deosebită. E ziua mondială a copilului astăzi și în întreaga lume vor fi sărbătoriri pentru a promova și proteja drepturile copilului. E și săptămâna pentru Africa, deci toate acestea se reunesc și mă bucur să fiu astăzi aici ca să vă vorbesc despre Africa dintr-un punct de vedere generațional, să mă concentrez pe copii. Știm că summitul de la Abidjan se va concentra pe tineret. Știm de asemenea că tinerii nu se nasc la 15 ani și nu cad din copac, trebuie să se nască mai devreme, să fie sănătoși, să fie vaccinați, educați și, și protejați. Pe asta aș vrea să mă concentrez, această grupă de vârstă între 0 și 18 ani, investiții pe care trebuie să le facă Africa și partenerii Africii trebuie să sprijine aceste investiții pentru a se asigura că Africa poate acoperi dividendul demografic. E o perioadă în istoria dezvoltării unei țări acest dividend demografic când populația activă, de obicei adulții în câmpul muncii, um, reprezintă o segment mai mare decât populația neactivă, copiii și vârstnicii. Și pentru că populația activă are o dimensiune mare, atunci țara sau continentul se pot dezvolta extrem de rapid, dar experiența din ultimii 200 de ani arată că că acest dividend demografic poate fi unul de care să se profite numai dacă s-au făcut investiții în capitalul uman, dacă s-au făcut investiții în copii, în educație, în sănătate și protecția lor. Ceea ce corespunde cu agenda <clears throat> privind obiectivele de dezvoltare durabilă, care se concentrează și pe copii și tineri în întreaga lume. În prezent, copiii reprezintă aproape jumătate din populația Africii. Până în 2030 vor reprezenta cu 170 de milioane de copii mai mulți în Africa. Asta înseamnă că până în 2030 populația de copii a Africii va atinge 750 de milioane de copii. Aceste cifre sunt copleșitoare reprezintă și o oportunitate uriașă, dar și unele provocări. Ce e important, după cum spuneam, este ca Africa să poată să profite de acest dividend demografic. E important să înceapă să investească în copii acum. În următorii 15 ani o oferă de oportunitate deosebită. Aceste investiții să se concentreze pe sănătate, educație și protecție împotriva violenței, dar și protecție socială. O condiție pentru a se asigura că <clears throat> în 2030, 2040, 2050 Africa va putea să se bucure de creștere durabilă, prosperitate, stabilitate și pace. Situația de astăzi e mult mai bună în Africa decât acum 20 de ani. S-au făcut progrese uriașe, uneori uh, uităm de ele din cauza că Știrile din Africa de obicei sunt doar știri proaste. Asta vreau să subliniem în raportul nostru, faptul că au existat uh, progrese considerabile în Africa în ce privește pe copii, dar vedem și lacune. Cele trei lacune sau discrepanțe pe care ne am concentrat se referă în primul rând la educație. Dacă vrem doar să menținem actuala rată de implicare în Africa, numărul de cadre didactice ar trebui să crească cu 1,3 milioane în următorii 15 ani, dar nu e suficient pentru că nu toți copiii <clears throat> finalizează învățământul primar. Ce trebuie să facem sau ce trebuie să facă Africa să investească în 5,8 milioane de cadre didactice suplimentare pentru a fi la înălțimea standardelor internaționale. Standardul stabilit în raport e raportul de 23 de elevi sau studenți la un cadru didactic. Asta înseamnă, de fapt, că în următorii 15 ani Africa va trebui să dubleze numărul de da- cadre didactice pentru a se asigura că atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și, în special, învățământul primar universal și progresul în învățământul secundar și terțiar. Dar accesul nu e suficient. Sunt mulți copii care se duc la școală, dar nu învață mare lucru. Sau ce învață ei nu prea e relevant pentru piața muncii. Deci uh, trebuie consolidat procesul de învățământ, uh, revizuirea programelor școlare în toate țările, a pregătirii cadrelor didactice, creșterea numărului de școli, a calității, a calității. Latrină separate pentru băieți și fete, spune vorbitoarea. Știu că aceste cifre sunt uh, copleșitoare, dar dacă ne uităm la o singură țară, poate că nu e țara care e <clears throat> pe prima pagină cu vești bune, Nigerul. În ultimii 15 ani în Niger, rata de finalizare în învățământul primar a crescut de la 20 la 69%. E o creștere remarcabilă în doar 15 ani. Motivele sunt uh, investițiile coerente în educație din partea guvernului și a partenerilor uh, guvernului. Am văzut că bugetul guvernamental pentru <clears throat> învățământ, ponderea alocată a crescut de la 17 la 22%. Jumătate din bugetul învățământului alocat uh, învățământului primar pentru a asigura că majoritatea elevilor se pot duce și învață ceva. Numărul de școli s-a dublat și numărul de cadre didactice s-a triplat. În învățământ ar trebui să există o atenție deosebită acordată educației fetelor, nu doar pentru că fetele rămân în urmă, din păcate știm că rata de <clears throat> înscriere a, fetelor la școală în Africa e mai mică decât la băieți, pentru că investiții în învățământul fetelor aduce atâtea câștiguri. De exemplu, avem date care ne arată că fetele și tinerele care nu au nicio educație au o medie de 6,7 copii, în timp ce femeile care finalizează învățământul primar au în medie 5,8 copii, iar femeile care finalizează și învățământul secundar au 3,9 copii în medie. Doar investind în educația fetelor, nu doar că există lucrătoare productive, ci se reduce rata fertilității. Se leagă și de căsătoriile între copii. Când fetele se duc la școală, se marită mult mai târziu. În sectorul sănătății s-au făcut unele progrese, dar e nevoie de investiții suplimentare. Raportul OMS legat de standardele Organizației Mondiale a Sănătății, numărul de lucrători sanitari la mii de locuitori. Raportul în Africa e de 1,7 profesioniști în sănătate la mii de locuitori. În comparație, în Danemarca sunt 20 uh, profesioniști uh, în sănătate la mii de locuitori. Dacă vrem ca această rată de 1,7 să ajungă la 4,45, care e pragul OMS, va fi nevoie de mult mai mulți lucrători eh, sanitari în Africa. Acum sunt 2 eh, milioane și dacă continuăm cu tendința actuală vom atinge 3,4 milioane până în 2030. Cu toate acestea, studiul nostru arată că pentru a atinge standardul OMS e nevoie de 4,2 milioane suplimentare de lucrători în sănătate. E un număr foarte mare și oamenii respectivi trebuie în primul rând să fie formați și apoi angajați și menținuți în sistem dar exemplul Rwandei ne arată că e posibil să facem progrese semnificative în sectorul sănătății. Rata mortalității în Rwanda era 251 la 1000 de nașteri de copii vii în 1990 a scăzut la 39. De la 151 la 39 într-o singură generație. Asta s-a făcut prin extinderea serviciilor uh, de sănătate integrate în comunitate, sănătate mediul rural în special și consolidarea de capacitate a lucrătorilor rurali de sănătate, furnizându-le stimulente și dezvoltând un plan de asigurare de sănătate bazat pe comunitate. Deci săracii au început să recupereze rămânerea lor la față de cei mai puțin săraci. Sănătatea și educația se leagă și de protecție foarte mult și în Africa e o problemă de violență împotriva copiilor. Nu e singurul continent, dar uh, pe acest continent e o problemă deosebit de mare și inegalitățile de gen, în egală măsură. Acestea două se leagă una de alta. Vorbim de protecție împotriva violenței acasă, în comunitate și în țară. Adesea, fetele și femeile sunt principalele victime ale acestor forme de violență. Căsătoriile la copii afectează în continuare 35% din femeile și fetele din Africa. 35% din <clears throat> femeile de acolo s-au căsătorit înainte de a avea 18 ani. Țări precum Burkina Faso și Etiopia arată că este perfect posibil prin eforturi concertate și coerente, să scadă rata căsătorilor la copii și mutilarea genitală feminină. Înregistrarea nașterii în Africa e la 46% cea mai redusă din lume. E o problemă pentru că dacă nu ai certificat de naștere, îți va fi foarte greu ulterior în viață, în calitate copil sau adult, să-ți reclam drepturile, să te duci la școală, să cumperi teren, să-ți deschizi un cont la bancă sau să te duci să votezi. Cu toate acestea știm că 74% dintre copii primesc 3 doze de vaccin. Deci problema ar fi, în loc să lucrăm pe așa numitele silozuri în care fiecare profesionist lucrează cu copii într-un mod diferit, să vedem cum îi putem face pe toți profesioniștii să colaboreze dacă s-ar putea ca profesioniști în sănătate să se asigură că li se dau și certificate de naștere copil, 49% dintre copiii din Africa trăiesc în sărăcie extremă. Asta înseamnă cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Vreau să repet, 49%, adică aproape jumătate din populația de copii. Asta se compară cu 38% dintre adulți. Deci nu doar că <clears throat> în Africa se suferă de sărăcie, ci copiii din Africa suferă mai mult decât adulții din Africa de sărăcie extremă. Știm că copiii născuți în sărăcie extremă și care n-au acces la sănătate, educație și nutriție, nu se vor dezvolta adecvat, nici corpul, nici mintea, nici creierul nu se va dezvolta corespunzător și nu vor putea <clears throat> adesea să ajungă la același nivel de productivitate sau implicare în societate. 25% dintre copii din Africa trăiesc în uh, situații de conflict sau situații fragile. Asta reprezintă 153 de milioane de copii care se trăiesc în fiecare dimineață cu frica războiului sau violenței organizate în comunitățile sau în țările în care trăiesc. Și, desigur, schimbările climatice uh, uh, ne afectează, după cum știm, și Africa mai mult decât alte continente. Rezidența comunităților, familiilor și țărilor care mai mică. 15% dintre copii sunt afectați sau trăiesc în zone care sunt afectate de o rată ridicată sau extrem de ridicată de secetă. All of this comes together. Toate acestea apar pentru că dacă un copil merge la școală, dar nu este bine hrănit, copilul nu va învăța. Copilul care merge la școală e adesea un copil protejat de violență. După cum vă spuneam, o fată care merge la școală e o fată care se va căsători mai târziu. Un copil sănătos care însă nu are acces la apă potabilă va fi mult mai vulnerabil în fața bolilor. Un copil care trebuie să umble 10 km pentru a aduce apă pentru familie, mai ales fetele, probabil că nu va merge la școală. Trebuie să rezolvăm așadar aceste probleme cu ajutorul unei abordări intersectoriale. UNICEF a făcut deja investiții considerabile în Africa prin intermediul programelor noastre. Anul trecut, aproape jumătate din bugetul nostru, 2,5 miliarde de dolari, au fost investite în Africa și s-au concentrat asupra copiilor și familiilor lor. Aceste fonduri vin în mare parte de la guverne, dar și de la instituțiile UE și de la cetățenii UE, dar și din partea sectorului privat și a unor persoane fizice, încă o dată cetățeni europeni care au făcut donații către UNICEF. Aș dori să profit de această ocazie, așadar, pentru a recunoaște generozitatea instituțiilor europene în sprijinul lor acordat mandatului UNICEF. După cum vă spuneam, provocările cu care ne confruntăm sunt imense, dar știm din cazurile de reușită că se poate. Există exemple în Africa, în Asia. Este o discuție pe care noi o considerăm deosebit de importantă, având în vedere summitul de săptămâna viitoare. De asemenea, aș dori să profit de această ocazie pentru a reaminti guvernelor că în temeiul Convenției pentru Drepturile Copilului e obligația lor de a investi în copii în învățământul lor, protecția copiilor, protecția socială și aș dori să profit de această ocazie pentru a face un apel la adresa Uniunii Europene de a investi 20% din ajutorul uh, pentru dezvoltare. Lucru de altfel menționat în, în raportul pentru dezvoltare și de altfel uh, menționat și în raportul domnului Punga referitor la relațiile dintre UE și Uniunea Africană. La UNICEF considerăm că există o rațiune morală și legală de a sprijini investițiile în copii. Se spune adesea în jurul nostru că există un interes comun atât al Africii cât și al Europei de a investi în copii și în tinerii acestui continent. Împreună putem face o deosebire și putem accelera progresul pentru copiii din Africa, dar și pentru continent, iar în cea din urmă, pentru lumea întreagă, pentru că obiectivele de dezvoltare durabilă nu vor fi atinse fără Africa. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Trebuia să fi spus acest lucru duminică la întâlnirea cu reprezentanții Acum, dacă cineva dorește să pună întrebări, eu am o întrebare, după care colegii pot uh, interveni, referitoare la resurse. Datele prezentate sunt destul de puternice. Jumătate din copiii care se vor naște pe glob se vor naște în Africa, uh, referitoare la Nigeria, de pildă unul din 13 copii născuți pe glob se vor naște în Nigeria. Spune că avem nevoie de mai mulți copii, mai mulți asistenți sociali. Avem nevoie de o schimbare pentru că, și finanțare, pentru că fără bani, fără finanțare, nimic din toate acestea nu sunt posibile. Ați dat exemplul Ruandei, de exemplu, dar mă întreb dacă ați putea să ne dați un exemplu, să vedem care sunt modelele care funcționează cel mai bine pentru copii să spunem, da, știm, acestea sunt provocările, în aceste situații, iată ce poate funcționa în ceea ce privește învățământul, acesta e cel mai bun model, în ceea ce privește sănătatea, acesta este. Mai există alți colegi care doresc să intervină? Norbert, Norbert Noizer. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Ne-ați oferit o perspectivă de ansamblu referitor la evoluția în diferitele țări. Spuneați că s-a înregistrat un progres considerabil în ultimii 15 ani. Cred că ține de obiectivele de dezvoltare durabilă. Fiecare țară și-a asumat aceste obiective, putem vedea ce țări au făcut o treabă bună și ce țări uh, nu au, um, s-au ridicat la înălțimea acestor obiective. Ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, le sprijin, cred însă că există o problemă considerabilă. Evaluarea rezultatelor nu, e atât de, nu se face într-un mod atât de clar cum se făcea pentru obiectivele mileniului. Am înțeles bine, putem să găsim o soluție pentru a ajunge la o mai bună evaluare, pentru că dacă evaluăm mai bine, putem obține rezultate mai bune, iar în cele din urmă putem exercita o presiune suplimentară asupra guvernelor pentru ca aceștia să-și iau un angajament mult mai ferm. În plus, după cum spunea Linda, cum putem uh, învăța din uh, situația celor țări care ar putea reprezenta un exemplu de bună practici pentru a încuraja învățământul. Mai dorește cineva să mai intervină? Înțelegem că amploarea investițiilor este una considerabilă. Modelul propus pentru ODD-uri este ca toată lumea să-și aducă contribuția. În primul rând, guvernele acestor state trebuie să participe. Multe state africane au resurse la, dispozi- la dispoziție, inclusiv Nigeria. Ține de guverne, de colectarea impozitelor, de gestionarea finanțelor publice și așa mai departe, dar uh, Există resurse disponibile în multe din aceste țări, însă în raport e, e interesant să vedem că chiar și o țară ca Nigerul, una din țările cele mai sărace de pe glob, poate înregistra un progres remarcabil în sectorul învățământului pentru că guvernul său și-a canalizat eforturile și a investit 22% din bugetul său în învățământ. Cred că e fezabil dacă partenerii colaborează, ce anume guvernele africane, donatorii, partenerii, sectorul privat și așa mai departe. Există multe oportunități în Africa pentru sectorul privat, pentru ca acesta să poată câștiga, dar și pentru a își aduce contribuția, de pildă prin inovări. În Ruanda Vaccinurile sunt livrate cu ajutorul dronelor. Un lucru pe care nu-l vedem în Europa, însă e o soluție care, la care s-a ajuns împreună cu sectorul privat, cu Gavid, Alianța Globală pentru Vaccinare și Imunizare și UNICEF. Iată ce se întâmplă așadar când iei specialiștii din mai multe domenii, îi pui la oaltă și le ceri să rezolve o problemă. Se poate așadar. E nevoie însă de voință politică puternică și de consecvență. Nu putem uh, modifica cursul la fiecare 2-3 ani. Asia, de asemenea, ne oferă exemple asemănătoare. Îmi aduc aminte că trăiam în India în 15-17 uh, ani, iar uh, la vremea respectivă în India se nășteau 24 de milioane de copii în fiecare an și mă întrebam cum va rezolva India această problemă, va trebui să continue să, să construiască școli, însă au reușit, au rezolvat și această problemă. Trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici, nu putem transfera însă modelele de la o țară la alta, dar asta facem cu birourile regionale UNICEF, colectăm cele mai bune practici și le transmitem. Există cooperare la nivel uh, triangular. Țări precum Brazilia, uh, fac schimb de informații de bune practici cu Mozambic. Iată, avem această schemă de schimb de experiențe la ora actuală în desfășurare. În ceea ce privește investițiile, nu vine vorba doar de cât se investește, ci și de cum se investește. Dacă se investește în învățământ, dar ne concentrăm asupra sectorului terțiar, asupra învățământului superior, s-ar putea să avem câțiva absolvenți universitari, însă veți avea în continuare o gamă amplă de oameni care nu știu să scrie și să citească. Există în continuare multe țări pe glob care nu au investit în învățământul primar și secundar. În ceea ce privește nevoia de a colecta date pentru evaluare și așa mai departe, suntem de acord, pentru noi este o prioritate. Uh, Guvernele, guvernele trebuie să traducă ODD-urile în, în obiective naționale, iar noi ajutăm să creeze um, obiective de referință pe care să le poată monitoriza și evalua. Facem uh, evaluări comune cu guvernele pentru a ne asigura că se respectă acest proces. E greu însă când vine vorba de guvernele naționale iar aici partenerii și donatorii pot oferi o mână de ajutor. Suntem de acord cu dumneavoastră. În cele din urmă ce poți măsura e ce și vei realiza. E un aspect asupra care insistăm. Mulțumesc, Charles Gurens. Mulțumesc. Mulțumesc de asemenea pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de interesantă și informativă. Ați vorbit de nevoia de a încuraja transversalitatea între diferitele sectoare. Aș dori să știu, având în vedere că vorbați de învățământ drept o posibilitate de a reduce numărul copiilor uh, pe gospodărie sau pe femeie. De ce nu ați adus în discuție planningul familial? E un subiect interzis sau delicat? Cred că e un subiect pe care ar trebui să-l abordăm. În al doilea rând, vorbeați de căsătoria forțată a copiilor. Ne pregătim să negociem un nou tratat cu țările din Africa, Caraibe și Pacific ați fi de acord sau propuneți negociatorilor să impună drept condiție acest, uh, interzicerea căsătoriei forțate a copiilor. O întrebare interesantă. Da, în ceea ce privește planning familiar nu e un subiect uh, tabu, raportul vorbește despre acest lucru. Nu am putut uh, prezenta însă tot ce intră în raport pentru că uh, E un raport destul de amănunțit și îmi dau seama că v-am prezentat multe cifre. În Africa, de pildă, există un procentaj considerabil de femei care au nevoie eh, de planning familial care însă nu pot fi împlinite. E vorba de un eh, nivel de 26% spre, de, spre deosebire de nivelul global de 10 până la 15%. Mandatul nostru se îmbină cu mandatul um, Agenției ONU pentru Populație. Dacă tot vorbeam de abordarea transversală, nu punem uh, în aplicare servicii uh, de asistență medicală pentru copii, femei și bărbați, toate separat. Când mergi într-un sat, trebuie să ai un dispensar care să poată oferi o gamă de îngrijiri medicale pentru copii, pentru femei, bărbați, pentru toată comunitatea, iar planningul familial trebuie să intre aici. Știm că atunci când uh, femeile rămân însărcinate și merg la serviciile de asistență medicală, când um, nașterea se desfășoară într-un centru cu personal medical uh, pregătit, se discută despre uh, cât timp să treacă până la următoarea sarcină, cum se poate amâna o sarcină. Uh, avem nevoie așadar de acest punct de lansare a discuției. Discutăm de asemenea despre lumea de după poliomielită. Am anunțat acest lucru de multe ori, dar credem că poliomielita va fi eradicată în pe, pe viitor. Iar întrebarea e ce vom face cu toate aceste echipe care s-au ocupat de combaterea acestei uh, boli, mai ales în acele țări cu sisteme de sănătate destul de vulnerabile. Acum discutăm cu partenerii noștri. Transformăm aceste, cum putem transforma aceste echipe pregătite pentru a combate poliomielita Uh, pentru a se integra în noua arhitectură medicală a respectivei țări, pentru a nu pierde acești oameni care au fost pregătiți, uh, când vine vorba de comunicarea cu familiile, de pildă, pregătiri, pre, au fost uh, formați în ceea ce privește um, îngrijirile medicale. În ceea ce privește impunerea condiției obligatorii de a interzice căsătorile forțate ale copiilor, da, mi-aș dori să existe o soluție atât de simplă. Interzicerea acestor uh, forme de căsătorie este importantă pentru că transmite un mesaj puternic către populație, însă nu e îndeajuns. Putem interzice drogurile, putem interzice violența împotriva femeilor și împotriva copiilor și știm că nu înseamnă că fenomenul va dispărea. Cred că este mult mai important să purtăm un dialog cu guvernele în cauză și să vedem ce vor face ele pentru a pune capăt acestei practici. Înțeleg că e un fenomen mult mai complex, dar această discuție ar putea uh, să se producă și să se numere printre criteriile impuse cu caracter uh, obligatoriu. Discutăm cu DEFCO, de a pune capăt mutilării genitale. La ora actuală, 15 țări, dacă mă aduc aminte, intră aici și vedem cum guvernele au adoptat rapid măsuri. Din aceste 15 țări, 12 au adoptat deja un plan de măsuri pentru a aborda aceste probleme, iar din cele 12, 3 au adoptat deja un buget în acest sens. Este așadar un semn elogvent de angajament. Adoptarea unei legi, a unui plan, e un lucru foarte ușor. Dacă se impune drept conduiție, da, s-ar putea respecta, dar nu va îmbunătăți neapărat viața copiilor la fața locului. Trebuie să purtăm o discuție cu reprezentanții societății civile, cu partenerii sociali. E o discuție mult mai interesantă de care avem nevoie. Înțeleg că în multe din aceste țări e ilegal, însă se întâmplă, se întâmplă în contexte tradiționale, un pic ca mutilarea genitală a femeilor. Uh, se eludează cadrul legal și absolut esențial în acest sens este un guvern funcțional. Nu văd să existe alți colegi care, dorea, care să dorească să ia cuvântul, dar văd că din uh, partea comisiei există un reprezentant și Serviciul de Acțiune Externă, domnul Zuglum, cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele. Oricum, pentru DigiDefco da, mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc uh, UNICEF-ului pentru această prezentare foarte interesantă. Salutăm studiul. Parcurgând concluziile, aș dori să scot în evidență că este deosebit de important să investim în copii. E fundamental, după cum ați scos în evidență pe bună dreptate, este un element central în obiectivele de dezvoltare durabilă Ați discutat de asemenea despre diferitele ODD-uri. De asemenea, aș dori să scot în evidență importanța care este acordată copiilor, fetelor și băieților și Consensul pentru Dezvoltare. Este o inițiativă transversală deosebit de importantă. În urma acestui consens avem la ora actuală multe proiecte care sunt în curs de desfășurare, de pildă Planul European de Investiții, care urmărește să încurajeze investițiile în Africa. Avem noua inițiativă ONU-UE, lansată luna trecută, dacă nu mă înșel, și vizează eliminarea violenței împotriva femeilor, un proiect care se va derula la nivel global, însă Africa se va, va ocupa un loc uh, deosebit. De asemenea, există programe în curs referitoare la înregistrarea nașterilor. Urmează firește summitul de săptămâna viitoare Africa-UE, unde sunt convinsă că se va discuta, se vor crea noi inițiative, fie că e vorba de învățământ sau sănătate. Mulțumesc! Serviciul de Acțiune Externă dorește să ia cuvântul? Nu. No. Se pare că nu? Ba da, ba da, am cer scuze, spune președinta. Mă puteți auzi? Sunt persoana cu un nume greu de pronunțat. Vreau să spun două lucruri și să completez cele spuse de reprezentantul Comisiei. Serviciul de acțiune externă are un uh, dialog regulat cu UNICEF-ul. În primul rând, uh, am avut plăcerea uh, să avem directori regionali din Africa care au prezentat diferite studii, deci lucrăm strâns în parteneriatul cu UNICEF, așa cum au menționat colegii dumneavoastră, dar și colegii mei Uh, obiectivele de dezvoltare uh, durabilă trebuie văzute în ansamblul lor. Este o agendă care trebuie abordată în totalitatea sa, deci problema copiilor trebuie uh, văzută în fiecare din aceste obiective. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Lucrăm împreună cu Comisia prin proiecte pentru uh, a uh, vedea aceste corelări. Nu există o soluție pentru toate. Uh, al doilea lucru pe care vrem să îl subliniem este că acest summit se va concentra asupra problemei tineretului. Lucrăm cu Uniunea Africană în pregătirea agendei și vom uh, aborda aceste probleme pe care tocmai le-ați menționat, le vom uh, aborda în totalitatea lor. Mulțumim uh, pentru prezentare și pentru studiu. Mulțumesc uh, foarte mult. Mi s-a reamintit în ceea ce a spus Charles în legătură cu femeile. Este un studiu care se Uh, axează pe demografia subsahariană. Demografia nu este un destin dacă femeile uh, sunt uh, uh autorizate, sunt împuternite să-și facă propriile alegeri. Mă uit la secretariatul nostru, poate că puteți uh, să trimiteți un link uh, la acest studiu astfel încât colegii să-l găsească mai ușor. E o problemă extrem de importantă. Doriți să adăugați ceva? într-adevăr cred că UE, prin toate instituțiile sale, poate să joace un uh, rol important. Uh, și această comisie, uh, reamintind că asistența pentru dezvoltare trebuie să se concentreze pe dezvoltare. Uh, investiții fundamentale trebuie făcute, ele nu pot fi uh, ocolite și nu pot să fie toate canalizate înspre migrație. Mă bucur că a fost ridicată în discuție această problemă. Ă, nimeni nu a ridicat această problemă. Este important să ne concentrăm asupra elementelor esențiale ale dezvoltării pentru țările din Africa și din alte părți ale lumii. Copiii ă, deseori sunt ă, trecuți cu vederea pentru că ei nu votează, nu demonstrează pe străzi dar nu există nicio țară uh, în lume care să fi reușit să se dezvolte fără a investi în educația, în protecția copiilor în susținerea sănătății lor. Deci acest lucru poate fi susținut cu finanțare, dar cu mesaje, cu uh, o voce unită. Uh, sunt lucruri menționate în tratatul de la Lisabona și parteneriatul pentru copii uh, trebuie să treacă dincolo de partea de fonduri și, și să se facă mai multă promovare bazată pe propria noastră experiență. vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Este extraordinar în această zi mondială a copilului. Vă mulțumesc uh, tuturor și vă rămân la dispoziție dacă aveți alte întrebări. O să vorbim despre strategia uh, în ceea ce privește Africa uh, la punctul următor și despre investițiile în copii în acest context. O să schimbăm platforma și o să avem uh, un punct uh, uh, privind strategia comună Africa-Uniunea Europeană. Câteva minute pentru a schimba prezidiul. Okay, colleagues, we now move on to item six, which is a Trecem la punctul 6, o prezentare a unui studiu care a fost pregătit pentru comisia noastră de delegația uh, Parlamentului uh, Panafrican. Este o evaluare a succesului strategiei comune Africa Uniunea Europeană. Studiul a fost adoptat în 2007 și uh, conturează relațiile noastre cu Africa. Au fost o serie de foi de parcurs uh, și sperăm că da, săptămâna viitoare va fi adoptată o declarație în Abidjan. <laughs> Uh, S-a întâmplat uh, foarte mult, ODM-urile și așa mai departe, vorbim despre schimbări climatice, avem noi uh, uh, provocări, uh, chestiuni legate de democrație, de demografie. Deci așteptăm punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu ce se va întâmpla în viitor. Și o să începem cu Nicoleta Piroții, șefa programului în ceea ce Uniunea Europeană și relațiile instituționale. Și uh, un reprezentant al Institutului Afarii Internaționale. Mulțumesc, doamnă președinte, este o plăcere pentru mine și pentru colegii mei să fim aici, să prezentăm uh, rezultatele studiului pe care l-am făcut uh, pentru Parlamentul European uh, în legătură cu strategia comună Africa-Uniunea Europeană după 10 ani. Ce face raportul în primul rând? În primul rând am făcut o evaluare a implementării acestei strategii comune și în special a foi de parcurs 2014-2017, ultimul document care a fost aplicat pentru această strategie. Apoi am evaluat prioritățile identificate de Uniunea Europeană la comunicarea comună pentru un nou imbolt uh, dat parteneriatului Africa-Uniunea Europeană și apoi recomandări pentru un parteneriat întărit uh, între cele două părți, având în vedere uh, summitul care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie în Abidjan. În prezentarea noastră, pentru că avem cam 20 de minute la dispoziție, o să vă spun care sunt concluziile generale Uh, ale studiului, constatările acestuia, apoi vom face recomandări care uh, sunt uh, pertinente uh, din punct de vedere politic uh, pentru instituțiile europene și pentru Parlamentul European. În primul rând, evaluarea implementării strategiei comune Africa-UE, 10 ani după adoptarea strategiei în 2007, am constatat că principalele priorități care au fost identificate de parteneriat rămân valabile, însă trebuie să fie actualizate în relația Uh, cu uh, contextul de pe uh, continentul african și european, dar și în contextul uh, global și în vederea, sau având în vedere cele do- documente care au fost adoptate. Agenda care stabilește orizontul Uh, așteptărilor în legătură cu schimbările uh, care vor avea loc uh, în următorii 50 de ani, apoi o strategie globală, un document global care conturează politica pentru anii ce urmează. Având obiectivele generale ale parteneriatului, am considerat că aspectele politice apar uh, la toate nivelurile uh, instituționale care leagă cele două organizații, Uniunea Europeană și Uniunea Africană, prin uh, summiturile la nivel înalt care au loc în Africa și în Uniunea Europeană. Totuși, dialogul politic la nivel înalt lipsește în perioada dintre două summituri. Acest lucru trebuie consolidat în viitor. Chiar dacă vizitele recente făcute de vicepreședinte de înaltul reprezentant reprezentant al Uniunii Europene merg în direcția cea bună. În ceea ce privește uh, aspectele financiare, un factor esențial este relația între Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Totuși, considerăm că uh, există o proliferare a schemelor de finanțare din partea Uniunii Europene și apoi o dependență pe partea africană de aceste fonduri, mai ales de la Uniunea Europeană. Un alt element important care trebuie subliniat uh, este faptul că parteneriatul s-a născut uh, pentru a avea în centrul său oamenii și pentru a avea o relație echilibrată între Europa și Africa. Uh, totuși, uh, Uh, organizațiile societății civile nu sunt implicate suficient în acest parteneriat și parteneriatul este încă dezechilibrat între Uniunea Europeană și Africa. Sunt remarci de ordin general. Uh, dacă uh, analizăm acum uh, aplicarea celui mai recent document care stabilește prioritățile pentru perioada 2014-2017, foaia de parcurs, am constatat că rezultatele sunt amestecate din punct de vedere al implementării. Așa cum am uh, spus, Neajunsul cel mai mare al parteneriatului este inabilitatea de a stimula un dialog uh, politic la nivelul cel mai înalt, mai ales pe chestiuni uh, controversate, cum ar fi imigrația, justiția internațională, drepturile uh, omului și îmbunătățirea guvernanței globale și imposibilitatea de a avea un forum uh, anual comun unde să participe uh, organizațiile uh, societății civile, reprezentanții sectorului uh, privat, unde să se facă recomandări. Acesta este un neajuns care trebuie depășit. Apoi ne-am aplecat asupra trei domenii, pace și securitate, apoi cooperare, democrație și bună guvernanță și, în al treilea rând, promovarea investițiilor Uh, și a afacerilor. În ceea ce privește securitatea și apărarea, nu poate fi negat faptul că UE rămâne un partener crucial pentru Uniunea Africană, atât din punct de vedere uh, al asistenței financiare și tehnice, însă sunt probleme, așa cum am spus, în ceea ce privește complexitatea și fragmentarea schemelor de finanțare din partea Uniunii Europene și lipsa uh, capacității uh, de absorpție de partea Uniunii Africane totuși uh, uh, ne luptăm cu o dependență foarte mare a unității africane de finanțarea externă. În ceea ce privește buna guvernanță, este mult de făcut în uh, susținerea arhitecturii de guvernanță africane să, care trebuie să primească sprijin din ambele părți. Apoi, din punct de vedere uh, Uh, promovarea investițiilor, Uniunea Europeană, acțiunile sale par totuși puțin confuze. Uh, nu este suficient în momentul de față să uh, acoperim reducerea sărăciei, creșterea economică pe baza foii de parcurs. În general, nu există un cadru coerent pentru cooperare pe aceste teme importante. Dacă Vedem acum partea cu recomandările. Așa cum am spus, ceea ce încercăm să facem la nivel uh, european este să subliniem necesitatea de a să sporim uh, dialogul politic și să sporim uh, contactele la nivel ministerial între Uniunea Europeană și Africa. Este important să consolidăm achizițiile pentru că, alminter, uh, acest parteneriat uh, nu va schimba lucrurile. În ceea ce este pacea și securitatea, este important să consolidăm dialogul între uh, Consiliul pentru Pace și Securitatea al Uniunii Africane și structurile europene, să nu ne limităm la schimbul de informații, trebuie să întețim contactele între Parlamentul European și Parlamentele Uh, la nivel uh, național în Africa. În ceea ce privește schemele și mecanismele de finanțare, este necesar să reducem numărul de inițiative și să le facem uh, coerente. A fost stabilit în 2014 un program pan-african, primul instrument care acoperă întregul continent african din punct de vedere al Uh, planurilor de finanțare pentru implementarea strategiei comune Africa-UE. Totuși, el este limitat din punct de vedere al finanțării și nu este suficient corelat cu celelalte planuri de finanțare. Apoi, pe partea Uniunii Africane, este important uh, să uh, mobilizăm în mai mare măsură finanțarea printr-o capacitate adecvată. Apoi, educația și trainingul Uh, trebuie să încurajăm astfel de activități la nivel uh, local. O să închei cu o recomandare concretă pentru sectorul pace și securitate, care este una dintre prioritățile principale uh, din cea mai recentă foaie de parcurs. Unul dintre obiective este operaționalizarea arhitecturii de pace și securitate, și în special uh, forța africană de stand-by. Este un obiectiv pe care trebuie să-l vizeze parteneriatul, însă uh, sunt uh, încă rămâneri în urmă. Apoi este important să echilibrăm finanțarea pentru a permite și construcția capacităților ale capacităților Uniunii Africane, să multiplicăm eforturile astfel încât uh, contribuția africană la fondul de pace să crească. Acesta este instrumentul care finanțează soluțiile la probleme africane. A fost o propunere a Uniunii Africane a stabili o pârghie de 0,2%, o taxă de 0,2% uh, pentru a finanța Uniunea Africană și Fondul pentru Pace. Totuși, uh, această taxă nu a fost uh, pusă în aplicare încă, cu câteva excepții în unele uh, țări africane. Mă voi opri aici și dau cuvântul colegilor mei. Thanks. Mulțumesc. În ce privește democrația, buna guvernanță și dreptul omului, primul punct pe care aș vrea să-l subliniez se leagă de societatea civilă E foarte important ca pe viitor să asigurăm o angajare și o implicare reală a vectorilor societății civile, chiar și dincolo de declarațiile generale formale. După cum s-a spus înainte, primul pas concret ar fi înființarea formulei anual comun pentru a depăși actualele chestiuni controversate între partenerii africani și europeni în implicarea și selectarea organizațiilor din societatea civilă și a factorilor implicați. Un al doilea aspect se leagă de o viziune mai largă a guvernanței democratice și participării civice în parteneriat. Uniunea Europeană sprijină procesele electorale, un lucru foarte util, dar guvernanța democratică nu se rezumă doar la alegeri. Efortul trebuie să treacă dincolo momentul alegerilor. De exemplu, chiar rolul parlamentar ar putea fi consolidat, mărind rolul de control al Parlamentului în ce privește aplicarea acestei strategii. În al treilea rând, problemele de gen ar trebui să fie examinate sau abordate cu măsuri concrete, capacitarea femeilor ca să fie sprijinite, de exemplu, înființarea de rețele între parteneri europeni și africani, ceea ce se poate face și la nivel parlamentar, între parlamentarii panafricani și cei europeni. În ce privește <clears throat> dezvoltarea umană, prima prioritate pe care o subliniem în raport, se leagă între drepturile omului în rândul migranților. Drepturile omului sunt menționate mai multe documente, dar avem impresia că nu sunt integrate în fiecare acord dintre parteneri europeni și cei africani. Și tendința securitară ar trebui să se limiteze iar conceptul de gestionare integrată a frontierelor ar trebui să se bucure de unele clarificări. Apoi facem o recomandare în ce privește legătura dintre elemente de securitate, dar trebuie să ținem cont și de obiectivul specific al dezvoltării, și anume eradicarea sărăcii. politicile de dezvoltare ar trebui să se concentreze, iar alte politici să se reorienteze spre prioritățile țărilor africane și europene de a eradica sărăcia. și nu doar de reducerea fluxurilor migratorii, care e prioritate europeană, dar nu principalul obiectiv al politicilor de dezvoltare și apoi o recomandare legată de canale legale de migrație care ar trebui să facă parte din pachetul legat de scăderea migrației ilegale și crearea de canale legale legate de oportunități pe piața muncii, o cale pentru a crea canale legale și căi sigure de migrație, fără riscuri și fără probleme de securitate. Apoi o altă recomandare legată de alfabetizarea și competențele digitale, utilizarea tehnologiei și serviciilor digitale care pot contribui la <clears throat> dezvoltare economică și socială mai rapidă și mai inclusivă. Mulțumim, Bernardo. În ce privește ultimele două zone prioritare, dezvoltare sustenabilă, durabilă și inclusivă, după cum a spus și colega, este de pertinent faptul că în prezent mecanismele stabilite la nivel european pentru a încuraja investiții în continent sunt prea numeroase, prea complicate, prea greu de îndeplinit de investitori concentrându-ne pe patru recomandări specifice pentru a încuraja dezvoltarea durabilă și inclusivă în regiuni. S-a acordat o mare atenție exploatării resurselor în manieră durabilă pentru a exploata resursele din Africa, o componentă uriașă a comerțului între UE și Africa. În primul rând, abordarea integrată pentru exploatarea resurselor naturale pe bună dreptate subliniate de comunicarea comună trebuie să includă factori social și de mediu, dar ce pare dificil din ceea ce a propus comunicarea e modul în care acești factori pot fi evaluați cu adevărat și integrați în dialog. În plus, durabilitatea și atenția pentru factorii de mediu trebuie să meargă mână în mână cu eforturi mai mari de extindere a dimensiunilor de reglementare legale, educaționale, legate de resurse naturale pentru a da, dacă nu, un cadru obligatoriu panafrican pentru dezvoltarea resurselor, măcar un teren comun pentru ca pe de o parte să se garanteze niveluri suficiente de investiții din străinătate, iar pe de altă parte pentru a da mai multe puteri de control pentru cei incluși în acest domeniu extrem de profitabil. Din nou, când ne uităm la resurse, important să se dezvolte, să se încurajeze procesele locale de fabricare și prelucrare, în special în beneficiul cetățenilor uh, din continent pentru firmele din sector de pe continent. E singura cale pentru a încuraja și consolida cererea internă în comerțul intraafrican, care este unul dintre obiectivele strategiei. În prezent, comerțul de mărfuri între UE și Africa se bazează în special pe materii prime și resurse naturale. Între 50 și 60% aceste resurse se îndreaptă spre continentul european, fără niciun proces de prelucrare. Important să încurajăm dezvoltarea pe continent, să ne concentrăm mai mult pe capacitatea de fabricare și prelucrare a acestor resurse. Pentru a face asta, e extrem de importantă chestiunea resurselor energetice și, de asemenea, accesul la electricitate în regiune cu cadre de reglementare atrăgătoare și fiabile pentru investitori. Aici e important de la instituțiile africane să joace un rol cheie pentru a încuraja și pregăti o astfel de evoluții și, desigur, în același timp, Uniunea Europeană, care are o capacitate importantă de a conlucra cu partenerii, după cum a făcut și în zona Mediteranei, cu inițiativele MedReg și MedTESO pentru a face autoritățile de reglementare din regiune să conlucreze pentru a stabili cadre comune de reglementare pentru a atrage mai multe investiții și a da certitudine și a asigura domnia legii. În fine, să profite de ce s-a făcut în sectorul agroalimentar, mai ales siguranța alimentației și tehnologiei legate de siguranța alimentară și nutriție pentru a transfera tehnologii de edificare a capacității, procese de automatizare în acest sector specific și important pentru economia africană, care se poate extinde și la alte sectoare. E extrem de important pentru că trebuie să plasăm cetățenii și firmele din Africa în centrul procesului, să îi capacităm, să le <clears throat> dăm forța și instrumentele, instrumentele pentru a face investițiile, de a se consolida de jos în sus aceste sectoare, ceea ce ar fi benefic și pentru comerț în general între Africa și Uniunea Europeană și să încercăm să găsim noi căi de a înlocui în acest comerț cadrele care nu sunt de eficacitate ascontată în ce privește EPA. În fine, a cincea prioritate, provocările globale, niște recomandări legate de ele. Am avut semnale de la ultimele COPS, de la Paris și din altă parte să consolidăm legătura dintre politici energetice și acțiuni climatice acțiunile climatice care reprezintă o problemă esențială la nivel global și extrem de importante pentru Africa și Uniunea Europeană în legătură cu diversele provocări pe care le pune pentru societățile noastre și Uniunea Europeană a încurajat și a stimulat inițiative foarte ambițioase în domeniul atenuării penetrarea de energii regenerabile, producția curată, regenerabilă de energie, apoi se pot face mai multe lucruri în adaptare. Din păcate, efectul schimbărilor climatice o să afecteze continentele, deci trebuie să fim pregătiți să facem față acestor provocări de adaptare ceva care lipsește din această strategie. Un alt aspect important, să încercăm să găsim și să încurajăm finanțele verzi aplicate nu doar proiectelor energetice, ci în general sectorului eh, economic și energetic. Un accent deosebit trebuie pus agendei de dezvoltare până în 2030 cooperarea UE africană are nimic asemănător cu ce s-a stabilit uh, în inițiativa Obiectivele de dezvoltare mileniului trebuie promovate și lansate pentru a integra în parteneriat nu doar în cele două documente strategice, ODD-urile, ci să le integrăm în parteneriatul în sine și să aplicăm și la nivel local obiectivele de dezvoltare globală, ce își propun ele să realizeze și, în fine, să discutăm și scenariile post-Cotonou pentru a menține pe drumul cel bun dialogul și progresul pentru a ocoli unele chestiuni eh, controversate, e important să păstrăm această cale și să valorificăm utilitatea cooperării UE-Uniunea Africană în acest context. Mulțumesc! Mulțumim pentru această imagine de ansamblu. E un moment important cu summitul de săptămâna viitoare. Charles Görans acum, primul pe lista de vorbitori. Mulțumesc. Am nenumărate întrebări de pus, dar o să mă concentrez doar pe câteva elemente Sensele Doamna Pirozi s-a referit la parteneriatul UE-Africa din perspectiva dialogului politic, regretând că nu există suficiente întâlniri între summituri sau întâlniri ministeriale. Când vorbim de strategia Uniunii Europene Africa, e ceva cam greu de înghițit. Întrebarea, ca și când am uh, întrebat cum să îmbunătățim situația lumii printr-o strategie. Dar uh, îmbunătățirea situației din lume ar trebui să înceapă de la noi de acasă. Nu mă mir că dialogul politic nu merge prea bine, pentru că dacă nu sunt suficienți miniștri la întâlniri, Trebuie să vedem câți miniștri sunt la un Consiliu de Miniștri pentru Dezvoltare în Uniunea Europeană. Sunt state membre care nici măcar nu au miniștri cu acest portofoliu al dezvoltării. Dacă nu au miniștri să trimite la Consiliul pentru Dezvoltare, nu pot să-l trimită nici la întâlnirea cu omologii din Africa. În al doilea rând, trebuie să vedem dacă sunt abilitați să se pronunțe sau nu în numele Uniunii Europene. Mi-aduc aminte la Kinshasa în 2010, dacă nu mă înșel, nu era niciun ministru care să reprezinte Uniunea Europeană la întâlnirea um, parlamentară mixtă Uniunea Europeană-ACP. a Nimeni. Pentru că doamna Ashton hotărâse să nu trimită pe nimeni. Adică ea ar fi trebuit să reprezinte, dar nu putea să le facă pe toate. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și facă ordine în, în uh, o grada proprie și să vadă clar cu ce mandat există misiuni care trebuie definite și trebuie să încep oarecum de la zero. Nu mă îndoiesc uh, cât de talentate e doamna Mogherini și câte cunoștințe și... Dar, în fine, tot nu poate ea să le facă pe toate, oricât de talentate și de cât de multe cunoștințe ar avea. Trebuie să mai și de lege din competențe. Deci e nevoie, în primul rând, de un efort de introspecție între noi. Un al doilea aspect la care aș vrea să mă refer sugestia făcută, cred că de către domnul Sartori, în legătură cu nevoia de a ne referi și la ce se va întâmpla după Cotonou, după Abidjan. Trebuie să facem. Dacă nu cu această ocazie vom avea nevoie de timp pentru a avea același grup de personalități care se referă la aceste aspecte. Trebuie să știm ce vrem să facem până la urmă. Și un ultim aspect Legat de investiții, cred că și în acest sens uh, trebuie să ne referim la niște lacune în ce privește investițiile. Cred că nu sunt suficient de focalizate pe realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Se pot face investiții care servesc promovării sau creșterii PIB-ului dintr-o țară foarte bine dar e necesar ca în cele din urmă progresele economice respective să servească și binelui cetățenilor din țara respectivă, hm, cărora le sunt destinate investițiile, dar asta nu se întâmplă automat și n-am găsit uh, răspunsul la întrebarea dacă Africa poate să scape capcanei sudamericane, care constă din a asigura o dezvoltare economică, cu siguranță, având în același timp inegalități tot mai mari. Cred că mesajul politic al Uniunii Europene legat de acest aspect, mi se pare deocamdată că ar cam lipsi. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, domnul Pongo, care este raportorul nostru pentru avizul Parlamentului European legat de strategia pentru Africa și am observat că multe dintre recomandările dumneavoastră corespund cu recomandările noastre în egală măsură din raportul dumneavoastră, care a fost adoptat cu o mare majoritate săptămâna trecută și felicitări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, e tocmai cum spuneți. Vedem uh, cum uh, din intervenția din această după amiază regăsim multe din elementele care au fost uh, votate la Strasburg. Vorbiți de lipsa unui dialog politic. Raportul nostru scoate în evidență nevoia de a întări dialogul politic între cele două continente. De asemenea, scoate în evidență faptul că solicităm organizarea unei conferințe la înalt, la înalt nivel care să aducă mai aproape continentul african de continentul european. Multe din aceste aspecte am putea spune că pentru noi și pentru Uniunea Europeană reprezintă inițiative care vor fi discutate la Abidjan la sfârșitul lunii. Unul din punctele pe care le-a scos în evidență se referă la, autonomie, la autonomia financiară a Uniunii Africane, lucru care de altfel se regăsește și în raportul nostru, care vorbește de ideea ca Uniunea Africană să poată găsi finanțare astfel încât să poată progresa, să se distanțeze de acele contribuții străine de care vorbeați la începutul intervenției dumneavoastră. Iată ce doream să spun. Raportul nostru are așadar multe puncte în comun cu evaluarea pe care tocmai ați realizat-o. În plus, raportul întărește acele sugestii pe care le-ați făcut la sfârșitul intervenției dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nu mai există alți colegi care doresc să intervină. Aș dori să, fac și eu o întreb- să pun și eu o întrebare. Știu că priveați, ați analizat ARA, strategia UE în Africa. Sunteți fără îndoială experți în alte studii pe care guvernele le realizează referitor la Africa. Nu știu dacă aveți o evaluare comparativă între schimbările suferite de relația UE-Africa față de relația cu China, de pildă. Știm că acum țările pot decide cu cine interacționează. Nu știu dacă aveți o impresie în acest sens. Însă, înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde, am să invit Comisia Europeană. Nu știu dacă au ceva de adăugat, de spus, sau referitor la summitul de săptămâna viitoare. Știu că domnul Rodolfi da, cu siguranță va vorbi referitor la următorul punct, poate va avea ceva de spus și referitor la summit. Nu știu însă cine va lua cuvântul întâi. La mine e notat un domnul Van Mirpe care va lua cuvântul referitor la studiu. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, dați-mi voie să felicit autorii studiului pentru că nu a fost deloc ușor și este de-a dreptul uh, intimidant să dobândește o perspectivă de ansamblu asupra relației UE-Africa. Iată de ce uh, Aș dori, înainte de toate, să laud munca lor. De asemenea, cred că este dificil mereu, când vine vorba de un asemenea exercițiu, să ne stabilim limitele. Știm că parteneriatul UE-Africa e destul de amplu. În 2014, în cadrul unei foi de parcurs, am încercat să ne concentrăm asupra unor priorități de la continent la continent spre deosebire de obiectivele acordului de la Cotonou. Poate nu s-a luat în calcul unde a ajuns ce a făcut Uniunea Europeană dincolo de instrumentul pan-african, de pildă, știu că e dificil pentru că avem o amplă gamă de instrumente. Să vedem așadar cum au contribuit statele membre la atingerea obiectivelor foi, foi de parcurs. Înțeleg însă că e o misiune dificilă, e cadrul uh, post-Cotonou care sperăm că ne va permite să integrăm relația noastră cu Africa, aliniindu-ne la noua strategie și aliniindu-le instrumentele în același timp. În același timp, e o nevoie de a discuta referitor la cum se va contura cadrul post-2020 Summitul de la Abidjan, după cum ați spus pe bună dreptate, va fi contextul oportun pentru a purta un prim dialog cu partenerii noștri africani în acest sens, lucru pe care îl salutăm. Voi avea fără îndoială o serie de observații privind recomandările făcute, dar nu doresc să intru deocamdată într-atât în amănunte. Poate putem discuta ulterior sau într-un cadru informal, cu siguranță. Iar în ceea ce privește summitul, doreați poate ceva și în acest sens? Da, dacă ne puteți spune ce se întâmplă săptămâna viitoare, ce s-a negociat, ar fi deosebit de util pentru noi. Colegii mei se află deja la Addis pentru a discuta textul declarației politice. Acestea sunt încă în continuare în discuție. Există o serie de puncte delicate pe care sperăm că le vom rezolva până pe data de 26. Știm de multe ori că o parte din aceste puncte delicate să tergiverseze. Am văzut uh, cum s-a întâmplat acest lucru deja în trecut. Accesul la justiție e un punct delicat, impunitatea, Iată puncte care vor uh, fi integrate în discuțiile oficiale. Ordinea de zi pentru zilele de 28 și 29 cred că există deja un acord. Acum, dacă tot intrăm uh, în amănunte să vedem ce se, fac, uh, ce se face când vine vorba de adoptarea măsurilor cu caracter prioritar, președintele Uniunii Africane va veni să se întâlnească cu domnul Tusk și cu domnul Juncker pentru a se asigura că totul merge ca pe roată pentru summit. Așteptăm de asemenea recomandările de la summitul parlamentar. Înțeleg că le veți prezenta la summitul în sine, la deschiderea summitului, lucru pe care de altfel urmează să-l discut cu domnul Juncker și domnul Tusk în această săptămână. Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul înapoi cercetătorilor. Cine începe? Am câteva observații referitor la aspectele politice instituționale. Înainte de toate, referitor la observațiile Comisiei Europene, studiul, bineînțeles, s-a referit la un studiu de ansamblu al parteneriatului UE-Africa și a trebuit să ne încadrăm în 30 de pagini. Nu am putut intra așadar în uh, amănunt în ceea ce privește diferitele instrumente financiare și contribuțiile statelor membre, dar, firește, putem realiza un alt studiu referitor la acest subiect. Ce am încercat noi să facem e să scoatem în evidență ideea că parteneriatul în sine e un cadru deosebit de util pentru cooperare uh, instituțională și politică între, diferitele, între cele două continente. Însă e amplu, a fost conceput în urmă cu 10 ani, într-o perioadă în care Uniunea Europeană și Uniunea Africană erau organizații diferite. Situația la fața locului în Africa și în Europa era cu totul altă. Am încercat să facem propuneri pentru a renova acest parteneriat Uniunea Europeană a încercat să facă acest lucru prin comunicarea comună prezentată în mai. Poate fi privită drept un pas înainte, pentru că în această declarație comună Uniunea Europeană face o încercare de a se axa pe priorități cruciale pentru Uniunea Europeană, să creeze oarecum o strategie pentru relația UE-Africa. Cu toate acestea, Principala problemă a declarației comune e că e un produs 100% european, care nu a fost elaborat împreună cu partenerii europeani, partenerii africani, îmi cer scuze. Prin urmare, nu îi lipsește viziunea africană. La summit se va discuta despre tineret, șomajul în rândul tinerilor și așa mai departe. Uh, și ar trebui să se concentreze asupra acestor priorități strategice pentru viitor și, de ce nu, să încerce să ajungă la o cale de mijloc pentru renoirea parteneriatului și chiar crearea unei strategii comune pentru Europa și Africa. În ceea ce privește aspectele instituționale, sunt cât se poate de, de acord cu observațiile făcute. E adevărat Uniunea Europeană și Africa s-au întâlnit în diferite cadre. Întâlnirile cu Comisia sunt deosebit de utile pentru a promova politici sectoriale. Noi însă considerăm că este deosebit de important să asigurăm un angajament politic la nivel cât mai înalt de către statele membre. Se poate face acest lucru doar dacă miniștrii care reprezintă statele membre, atât din Europa cât și din Africa, sunt cât se poate de implicați în parteneriat. Acest lucru a fost prevăzut inițial la începutul parteneriatului, însă, dacă privim cum stau lucrurile până acum, reiese foarte clar că nu mai stau lucrurile așa acum. Există totuși câteva excepții, de pildă summitul de la Valeta. Acesta a fost o reacție evidentă din partea statelor membre de a spori prioritățile. Cu toate acestea, sa organizat în afara cadrului instituțional al parteneriatului. Rezultatele summitului de asemenea pot fi privite altfel uh, de către partea africană, s-a considerat mai degrabă ca un uh, monolog decât un dialog cu Africa. În plus, relația UE-Africa trebuie să se adapteze la uh, noua realitate, luând în calcul noi actori pe continentul african. Firește, China este principalul concurent și potențial partener de luat în calcul. S-au făcut mai multe încercări de către Uniunea Europeană de a iniția un dialog cu China și cu China și Africa uh, pe continentul african, rezultatele în continuare lasă de dorit. Mai există o serie de aspecte fundamentale care trebuie luate în calcul în evoluția diferitelor sectoare în dezvoltare în Africa, de pildă principiul condiționalității fundamental pentru Europa. China, în schimb, propune un model complet diferit, care este de mare interes pentru liderii africani. Iată de ce Cred că liderii europeni, Uniunea Europeană, ar trebui să-și apere valorile și abordările concepute până acum, dar în același timp să ia în calcul un cadru mai dinamic de cooperare, mai ales în ceea ce privește acele sectoare cruciale amintite mai devreme, rețelele interconectate, infrastructură, crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Sunt subiecte unde un trilog între UE, Africa și China ar putea, după părerea mea, să se organizeze. Da, s-ar putea um, să fie o idee. Doriți să mai adăugați ceva? Vă rog, vă rog, vă rog să fiți subcint. Acum, în ceea ce privește actorii globali, sunt de acord, cadrul s-a schimbat, nu e doar China în joc, ci țările din Golf, de asemenea India. Trebuie, așadar, să privim relația UE-Africa dintr-o perspectivă mult mai amplă, fie că ne place sau nu, dar așa stau lucrurile. De asemenea, aș dori să recunosc și eu că raportul Parlamentului European a avut anumite aspecte care s-au suprapus cu cercetarea noastră. Acum, foarte succint în ceea ce privește investițiile și legătura cu ODD-urile, dacă privim uh, evoluția anilor 2014-2015, ODD-urile sunt doar o parte din uh, provocările cu care se confruntă continentul. Ce e de făcut? Să încercăm să luăm uh, la oaltă dezvoltarea, problemele climatice, sustenabilitatea și să încercăm, combinându-le, să creăm un cadru care să-i permită continentului să îmbine acești trei factori și să îi folosească pentru a atinge o dezvoltare durabilă și, în plus, să creeze un cadru de reglementare și cadru juridic care să le permită investitorilor să facă legătura între investițiile economice și durabilitatea acestor investiții. Dacă vorbim de energie și privim investițiile Chinei în regiune, acestea cresc considerabil, depășesc investițiile Occidentului, am putea spune, investițiile din partea statelor membre din partea SUA, iar cum spunea Nicoleta, aceste investiții pot prezenta un anumit interes pentru partenerii africani. Ce putem face să legăm aceste investiții de un cadru mai conectat să facem o legătură între problemele sau investițiile în energie și schimbările climatice. Poate e singura cale pentru a-i spori interesul față de ceilalți parteneri. Mulțumesc! Iată un lucru despre care trebuie să discutăm mai adesea interesul restului lumii în Africa. Mulțumesc foarte mult că ați venit și că v-ați uh, prezentat studiul. Este deosebit de util pentru noi. Mulțumesc! Vom uh, lua o pauză de câteva minute pentru a reorganiza prezidiul și îl invit aici pe domnul uh, Ridolfi să vină la prezidiu alături de noi. Okay, colleagues, moving on now to item seven. Dragi colegi, dragi colegi, trecem la punctul 7, care încă o dată se referă la Africa și e um, menit să discută despre componente de investiții în cadrul Fondului European pentru, de dezvoltare durabilă pentru Africa. Acest european, acest fond spuneam că e menit să atragă investiții în Africa și în deosebi spre acele zone unde investițiile sunt mult prea riscante. Știm cât de important este să atragem investiții și înspre statele fragile. Mă bucură nespus că Roberto Ridolfi se află alături de noi, este unul din creatorii fondului el uh, spunea că trebuie să facem mai mult pentru a lansa investiția chiar înainte de a veni tu, Roberto, am, avut o, am asistat la o prezentare din partea UNICEF care ne spunea că până la sfârșitul uh, secolului unul din doi copii va fi african, unul din 13 va fi nigerian vorbeam de serviciile pentru acești copii, dar firește, subiectul summitului de săptămâna viitoare este cum vom crea locuri de muncă și oportunități pentru Africa, continentul nostru vecin. Un subiect foarte interesant. Se află alături de noi, de asemenea, un uh, invitat, domnul Michael Landau, director executiv uh, CTI Global, cu experiență în sector, prim vicepreședintele nostru l-a um, propus uh, pentru a fi invitat să ne spună despre experiența dumnealui. Înainte de toate, însă, am să-i dau cuvântul lui Roberto. Vă rog. So. Bună ziua! În primul rând, un mare mulțumesc uh, Parlamentului European pentru contribuția intelectuală de elaborare pentru planurile de investiție, astfel încât planul de investiție să fie ceea ce este el astăzi. Planul de investiții externe este corelat cu ceea ce s-a spus uh, cu câteva minute în urmă, în ceea ce privește inclus în politica de dezvoltare a Uniunii. Știu că din experiență atunci când spunem că dialogul politic nu funcționează prea bine, pot să văd aspectul pozitiv uh, al țărilor unde acesta funcționează, unde se fac progrese. Când e vorba de investiții, climatul investițional, birocrația, chiar și corupția, iar de partea cealaltă, legislația care permit investițiile sunt atât de importante astfel încât investițiile uh, să uh, aibă loc. Pilonul 1. Am vorbit despre cele 5 ferestre astăzi. Este o articulare a acestor investiții. În ce sectoare și prin ce abordare dorim ca aceste investiții să aibă loc. Mulțumesc. Suntem sub o presiune constantă. Simt uh, puțin uh, uh țesutul uh, Da. Uh, putem să vedem demografia ca un activ uh, pozitiv Teoria economică actuală, care se predă la școlile economice, se referă la masa critică a consumatorilor pentru piețe. Deci, de ce să nu vedem demografia ca fiind o componentă pozitivă? Acești oameni vor crea uh, Dezvoltare economică. Provocarea este ca această dezvoltare să fie durabilă. Dar, în medie, astfel de persoane vor fi mai uh, educate, cu mai multe competențe decât cu ani în urmă. Există, deci, posibilitatea ca mai ales dacă lucrăm bine în următorii 20 de ani, acest lucru să fie uh, un potențial uh, important. Uh, pentru până în 2050 trebuie să găsim vreo 4 milioane de noi locuri de muncă. Pe 28 septembrie am discutat la bordul strategic, la Consiliul Strategic au fost uh, trei raportori. Linda, ai fost acolo la această ședință. Uh, aceste oportunități, aceste feste au fost uh, aprobate și apoi S-au stabilit și regulile de procedură. Birocrația trebuie să spună uh, cuvântul. Pe 2 noiembrie a avut loc Consiliul uh, Operativ, unde am aprofundat aceste ferestre pe care le aveți astăzi în fața noastră și pe 24 noiembrie sperăm să anunțăm aceste ferestre, aceste oportunități uh, la summitul parteneriatului, pentru că Comisia va adopta aceste ferestre. Să sperăm că totul merge bine. Pe 29 noiembrie, la uh, summitul UE uh, Africa le vom anunța și am elaborat un mic manual care este în curs de elaborare, de fapt, uh, să vedem cum trebuie să facem cu aceste investiții externe, plan de investiții externe. Sunt suficiente informații în prezent pentru a explica cum funcționăm și pentru a vă explica și dumneavoastră astăzi, astfel încât să fiți ambasador al planului de investiții uh, străine în fața investitorilor străini. Pe 12 decembrie vom uh, prezenta trei ferestre care sunt pertinente pentru schimbările climatice, schimbările climatice versus uh, energiile regenerabilă, orașele sustenabile și agricultura. La sfârșitul lui uh, ianuarie vom uh, cere o depunere a propunerilor în decembrie. Cui trebuie uh, înaintate? Instituțiilor eligibile. Cine sunt instituțiile eligibile? Sunt băncile de dezvoltare, în general vorbind, europene, BEI-ul, BERT-ul, Uh, bilaterală, FMO și, desigur, vreau să vă spun deja că în decembrie vom îndemna state membre să-și, dezvolt, să-și uh, dezvolte propriile agenții de dezvoltare. Astăzi sunt numai 10 sau 12, vrem să creăm mai multe, vrem să invităm statele membre ale Uniunii Europene să uh, instituie departamente în propriile ministere, astfel încât să, înceapă, să începe să lucreze. Pentru că nu este sustenabil dacă facem acest lucru numai cu 4-5 uh, uh, uh, jucători. Și, sigur, uh, uh băcile de dezvoltare din Africa de Est, Africa Australă, trebuie să uh, Uh, fie evaluate, să treacă de pilonul de evaluare pentru a deveni eligibile. Însă aceste instituții eligibile vor veni cu propuneri. Care sunt propunerile? Propunerile sunt produse financiare în care se oferă porțiuni de garanție întreprinzătorilor, investitorilor uh, străini, astfel încât aceștia să investească în energie, dezvoltare urbană, agricultură, Uh, științele comunicării și a, aceste uh, produse financiare uh, vor fi o opțiune și noi, Comisia, vom putea alege uh, pe cele mai bune din punct de vedere al impactului, crearea de locuri de muncă sau schimbări climatice, să alegem pe cele mai bune uh, în ceea ce privește efectul de levier și cele mai bune din punct de vedere al destinației geografice. Nu numai acelea care au loc în țări unde nu sunt probleme, ci și în țările unde există dificultăți. Există un mandat de a crea aceste adiționalități. Deci vom primi, presupunem, uh, propunerile până la sfârșitul lui ianuarie, le vom examina. Vă amintiți discuțiile cu Beiul? Beiul va conduce echipa de experți care uh, va analiza aspectele economice și financiare, Comisia va mobiliza toate serviciile pentru a vedea uh, politicile de mediu, sociale și, sigur, politice. Le vom evalua, vom merge la Consiliul uh, Operativ, uh, vom prezenta uh, aceste propuneri și vom veni cu acordurile de garanție în aprilie-mai. Atunci, diferitele instituții financiare, dacă au uh, creat uh, deja uh, niște uh, vehicule uh, prin, prin care să se uh, dezvolte aceste garanții, apoi uh, vor veni investițiile reale la fața locului și atunci vom institui un uh, sistem de monitorizare pentru a vedea dacă aceste uh, Uh, investiții creează locuri de muncă uh, durabile. O să vă explic rapid cele cinci domenii ale acestor ferestre. Sunt cinci și au fost aprobate în mod entuziast de către uh, Consiliul Strategic, dar și Consiliul Operativ a făcut o serie de comentarii valabile. Uh, un uh, lucru este comun celor cinci ferestre, și anume o, o mare garanție uh, pentru a uh, contracara devaluarea monedelor naționale. Riscul de inflație este mare și toți investitorii uh, vor o garanție care să acopere acest risc de, de devalorizare. Nu este ușor, e foarte riscant, e foarte complex, de aceea uh, avem în vedere o astfel de propuneri. Energia sustenabilă și conectivitatea și finanțarea uh, IMM-urilor, uh, din câte auzim de la instituțiile financiare, avem deja propuneri uh, în aceste domenii. Un exemplu în ceea ce privește energia durabilă, înlocuirea garanției off-taker. Semnezi un uh, parteneriat public-privat cu țara X, aceasta se angajează să cumpere electricitatea la 9 cents kWh uh, timp de 5, 25 de ani, această garanție uneori este foarte slabă și investitorii care pot să găsească finanțare ușoare și o voie să facă aceste investiții pentru garanția pentru cei 25 de ani nu este foarte uh, puternică. Deci uh, se creează un soi de datorie publică prin semnarea a unor astfel de politici și atunci intervenim noi. Și uh, la Uh, IMM-uri, de asemenea, în ceea ce privește orașele sustenabile, agricultura durabilă, întreprinzătorii rurali, o zonă foarte uh, promițătoare pentru că uh, la paritate cu investițiile se pot crea mai multe locuri de muncă. Și apoi uh, domeniul digital, cum am explicat și rândul trecut, uh, este un domeniu în care, în, moment, uh, în mod normal, există o piață pentru uh, investiții și vom vedea câteva nișe. Uh, una este platforma pentru microcredite și o a doua nișă, soluții e-government. Producția de energie durabilă și axele. Nu vreau să intru în prea multe detalii. Uh, este scris aici și uh, cred că este foarte cuprinzător. Există și eficiență energetică uh, concentrată mai mult în orașe, acolo unde se furnizează energia Garanția va fi structurată astfel încât uh, va reduce riscul și pentru a crea posibilități de atragere a finanțărilor uh, private, uh, inclusiv investițiile investiționale, cum ar, instituționale, mă scuzați, cum sunt fondurile de pensii. Deci cu banii din garanția noastră e vorba de bani cu risc mare. Apoi se creează parterul cu bancherii privați și deasupra parterului există 10 etaje de uh, fonduri private cu riscuri diferite, riscuri uh, mari, riscuri intermediare și riscul mare este al nostru. În felul acesta, 100 de milioane pot să devină 2 miliarde de investiții. Este un sistem numit finanțare în cascadă, bazat pe un grad diferit de risc care se aplică la toate cele cinci ferestre. Uh, MSM-urile, uh, situația este fragilă pentru că e vorba de uh, o componentă multisectorială, deci se poate accepta uh, riscul geografic la nivelul sectoarelor și este zona în care am spus-o de multe ori colegilor de la instituțiile europene financiare, aici s-ar putea să avem nevoie de uh, alți actori. Banca Mondială, IFAD-ul, nu știu dacă știți IFAD-ul, fondurile internaționale pentru agricultură și dezvoltare bazați în Roma. Deci trebuie să acceptați că aici când vorbim de această finanțare, vorbim de o finanțare în, finanțare în situații fragile. Și este un mix uh, interesant cu organizații cum ar fi Cordis. Uh, promovăm interacțiunea între instituțiile financiare și ONG-urile semi-comerciale care lucrează în zone foarte dificile. Nu putem avem uh, structuri uh, similare pentru IMM-uri din Nairobi și să propunem același lucru în Somalia sau în Africa Centrală. Trebuie să fie stimulente diferite, asumarea riscului uh, de la fonduri. Însă este un domeniu promițător, este un domeniu orizontal și așa cum am spus, crearea de locuri de muncă apare în acest sector cu preponderențe. Apoi, agricultura uh, durabilă, uh, Vrem să vedem uh, o agendă transformatoare și este un sector în care, într-adevăr, uh, schimbările pot fi uriașe. Pentru că dacă uh, aplicăm o tratare post-recoltare, riscurile vor scădea. Uh, depozitarea va permite uh, păstrarea prețului la un anumit nivel în, în timpuri grele. Vreau să vă spun că în toate aceste garanții, fondul de garantare are o secție a garanției. Instituțiile financiare vor cere un mix de bani uh, o finanțare mixtă și, desigur, asistență tehnică care este posibilă pentru a completa structura și statele de fezabilitate pentru investiții. Orașele uh, sustenabile, o fereastră promițătoare, trebuie să vă spun că unele organizații ne-au contactat, Bloomberg, de pildă, cu care am avut discuții, Berdul și Bloomberg pentru că au idei interesante. Vreau să vă spun că trebuie să uh, exercităm și vă invit să ne susțineți uh, să exercităm un rol pedagogic cu instituțiile financiare, să ne depărtăm puțin de uh, deja vu, eu dau garanția la investiție și să vedem ce se întâmplă și să promovăm ceva mai sofisticat și mai promițător din punct de vedere al impactului. Faptul că există mai mulți actori și nu suspecții obișnuiți uh, ne uh, asigură că vor exista uh, produse în această garanție care vor ajuta și partenerii tradiționali să vină cu noi produse. Orașele sustenabile Uh, vor avea în vedere investițiile în active publice prin investiții private în orașe. Și apoi uh, zona, uh, domeniul digital pentru dezvoltare este un sector foarte eficientizat, dar diviziunea digitală este destul de pronunțată în unele țări e-governance este o platformă prin care putem să uh, avem un rol catalizator care să încurajeze investițiile. După cum vedeți, ultima propoziție este aceeași pentru toate uh, ferestrele. Uh, trebuie să creăm condițiile pentru a contribui la uh, infrastructura digitală cu permisiunea dumneavoastră, o să mă opresc aici. Sper că vor fi întrebări și voi încerca să răspund la aceste întrebări. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul membrilor, o să-l invit pe Michael uh, uh, Landau, uh, care a lucrat multă vreme în Africa, să ne explice punctul de vedere al uh, firmelor care lucrează uh, în Africa. Deci, uh, Michael Landau, ai cuvântul. Honor to be here. Mulțumesc, doamna președinte. E o cinste și mă bucur că m-ați invitat. The Europeans for putting together really a very visionary plan. E un plan cu adevărat vizionar legat de discuțiile noastre referitor la diverse planuri care se discută cu diverse țări, dar uh, atenția se concentrează și încearcă să evite subiectul migrație, dar migrația arată că problema e una holistă și e nevoie de o soluție holistă care să creeze locuri de muncă în țările de origine africane, nu doar uh, pentru migrație, ci și pentru prevenirea radicalizării. <clears throat> Chiar și prezentarea domnului Rodolfi arată că atâta timp cât există aceste, această gândire pe căsuțe, pe silozuri, nu doar băncile sau investitorii gândesc așa pe căsuță, ci ideea este de a avea poziție de lider pentru a crea soluții holiste de care are nevoie de dezvoltare. Din perspectiva personală, compania mea s-a implicat, a creat una dintre primele platforme mobile din Africa în 2007, apoi în 2012 am început un program, inițiativa legată de locuri de muncă cu 10.000 de fermieri pentru a reduce la zero pierderile de după recoltare. Avem multă experiență în a lucra la nivel uh, apropiat. Un element adus în discuție cu UNICEF și cu domnul deputat de mai înainte sunt fonduri limitate disponibile trebuie utilizate pentru a maximiza efectul de pârghie al micilor fonduri întregul concept legat de FSD este tocmai acesta. Să luăm sume mici de bani, să le utilizăm cu efect de pârghie prin implicarea industriei private. Venim dintr-o perspectivă asemănătoare. Cum utilizăm uh, ca pârghie sume mici de bani? Și al doilea domeniu menționat, domeniul datelor. Cum măsurăm obiectivele de dezvoltare durabilă? Cum știm dacă am reușit sau nu la diverse ODD-uri pe măsură ce progresăm? CTI a elaborat un proiect unic. Am avut nevoie de peste 10 ani de experiență agregată, recunoscând că trebuie să ne concentrăm pe cetățenii din comunități și nu să sprijinim neapărat guvernele sau instituțiile mai mari, pentru că până la urmă puterea trebuie să vină de la oameni. Deci am creat ceva legat de cele două ancore, putere, putere, electricitate și date, fără de care nu poți să știi ce îți trebuie. Am elaborat un instrument foarte sofisticat de a culege date solide. Lucrăm în Uganda, Malawi și avem și niște proiecte pilot pe care ne concentrăm. Zonele eșantion, cam mm, o mie de familii, 5 mii de persoane. Începem în locuință și în sat cu abordare holistă, energie solară, apă curată la domiciliu, rezolvă multe dintre problemele legate de asistența medicală, oamenii care beau apă murdară sau nu au acces la energie, le rezolvăm aceste probleme și apoi le dăm și câte un smartphone gratuit va exista o mini-rețea la nivel de sat și creăm parteneriat cu sateliți, conectivitate fără fir la nivel de comunitate, apoi ne concentrăm pe trei zone principale discutate de UNICEF și de ceilalți astăzi. Crearea unui centru telemedia în sat, cu datele colectate vom putea furniza educație, alfabetizare, dacă știm că <clears throat> sunt 30% analfabeți, alții în medie 30% care nu au fost uh, testați dacă sunt infectați sau nu cu uh, virusul HIV. Uh, Am cules multe date care o să ne permită să avem mai mare eficiență în asistența medicală, informații de sănătate, medicație, informații legate de agricultură, de educație, să dăm aceste facilități în comunitate și cu smartphone-ul să poată folosi direct, apoi telemedicina, telesănătatea la care se referă și UNICEF, avansurile tehnologice permit acum să furnizăm fiecare din zonele pilot dosare și fișe medicale electronice cu vizite medicale corespunzătoare au acces la ele pe smartphone-ul pe care le le-l dăm, un volum uriaș de diagnosticuri care se pot face în prezent utilizând metode non-invazive prin calculator sau cu un minim de invazivitate, creând o oportunitate unică de a le da un nou model de asistență medicală. Facem asta ca afacere, deci cu multă pasiune pentru oamenii pe care ajutăm, un argument uh, împotriva <clears throat> sectorului privat că suntem lipsiți de suflet, că nu ne interesează decât profitul, adică nu ne ducem de fapt, le arătăm că nu mergem să-i jupuim de bani, împotriva creăm soluții inovatoare și în al treilea rând, fără a intra în prea multe amănunte, pentru că nu știu cât timp mi-a mai rămas, ce spunea Roberto acum câteva momente, agricultura inteligentă, având acum datele, știm exact cu teren uh, beneficiază, ce pot crește, câte pesticide folosesc, câte semințe obținute în mod industrial pentru a avea semințele potrivite, îngrășămintele potrivite. Avem capacitatea să educăm trimițându-i la centru comunitar, să se uite la un program adecvat uh, de predare legată de agricultură cum să facă irigații, cum să <clears throat> plivească, cum să îngrijească cultura. Deci diverse servicii în aceste țări care s-au dezvoltat de ani de zile, ceea ce ne dau posibilitatea să-i aibă fermierii o producție medie mai mare și știm ce se poate cultiva, anticipăm evoluția pe piață și creăm piața pentru ceea ce cultivă creăm un venit de două, trei ori mai mare dacă în prezent uh, obțin venituri de 1000 de dolari și pierd 400 de dolari pentru a avea 50-60 de dolari pe lună, îi obținem să crească uh, uh, încasările de la 1500 la 2000 și cu o producție medie mai mare. Programul pentru migrație care se concentrează pe a crea mai multe locuri de muncă și anticipăm crearea 6-7 locuri de muncă în fiecare locație, plus uh, locuri de muncă legate de sănătate, de agricultură. Și facem asta în deplină colaborare cu guvernele, ca parteneriat public-privat, sectorul privat, uh, noi suntem lideri, ne utilizăm experiența, vrem să fie durabil, pentru că vrem să rămânem acolo mulți ani. Deci nu mergem cu un grant și plecăm, nu, rămânem, creăm durabilitatea pe termen îndelungat. Acea vedem noi de la CTI lucrurile cu experiența din ultimul deceniu pentru a avansa, dar nu e ceva ce ne permitem să uh, ne permitem să avem doar proiecte pilot. După ce se demonstrează durabilitatea și la scară mai mare, putem avea un impact asupra celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Vom avea nevoie de ajutor pentru a trece la nivelul următor, pentru a extinde la nivel național, eventual panafrican. Așa cum a fost proiectat programul dumneavoastră, e vizionar și felicitări Comisiei Europene pentru că <clears throat> a pus pe picioare ceva atât de inteligent. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu modul în care funcționează dumneavoastră. Ați spus că e ca un pilot prior. Unde, în ce țări? village, city level, how does it work? Just, just, just... Ca să fie clar, spune vorbitorul. Am început, v-am spus, în două țări, Uganda, în zona Buicue, unde am luat șapte sate în întregime. 1258 de familii am cules datele cu privire la 98,3% cu 160 de întrebări, e un întreg sistem, oamenii sunt încântați, ne dă informații și acum guvernul care a văzut informațiile și datele pe care le-am strâns noi ne-au întrebat cum lucrăm, pentru că niciodată n-am fost în stare să strângem date de fiabile. Dar e o combinație de credibilitate și le demonstrăm viziunea ce o să se întâmple dacă lucrează, conlucrează cu noi și facem și într-un sat mic în Choe din Malawi. Tot cam o mie de familii și acolo. Bun. Acum e clar de cum munciți concret pe teren. Am mulți colegi care doresc să ia cuvântul, doresc să pună întrebări domnului Landau sau domnului Roberto Gandolfi. Am șase colegi, dar avem timp suficient. Câte trei minute fiecare. Paul Rubic, primul. Da, în primul rând vă mulțumesc. Am ajuns în faza în care hmm, ne dăm seama ce s-a negociat o perioadă îndelungată de timp și un mare succes și din punctul de vedere al politicii pentru dezvoltare să intrăm în domeniul investițiilor. Și, desigur, pentru noi e foarte clar că prioritățile de vârf, de obiectivele de dezvoltare durabilă. Actiții 2, 6 și 7. 2. Alimentele, desigur, pentru a trăi trebuie alimente opțiuni uh, tehnologice, o evaluare în care se implică și Parlamentul. Am făcut un studiu cum să hrănim 10 miliarde de oameni, pentru că în curând vom avea 10 miliarde de locuitori prin în 2030, dacă nu chiar peste 10 miliarde de oameni, ce înseamnă avem uh, și tot ce e necesar pentru a avea produsele agricole avem apa necesară și la spitale. Apa curată poate să ne ajute <clears throat> să reducem costurile sociale semnificative. Energia regenerabilă va juca un rol cheie. Fără energie nu poți uh, îndrepta dezvoltarea în direcția potrivită. Cred că e extrem de important să vedem că toate proiectele au nevoie de o anumită arhitectură inginerii care elaborează proiectul. Cred că trebuie să elaboreze cel mai bun proiect. Deci avem nevoie de un model în trei etape. Mai întâi, arhitectura proiectului. În al doilea rând, producerea proiectului. Și în al treilea rând, eh, întreținerea proiectului. Ce am aflat până acum că multe proiecte nu funcționează pentru că nu se face întreținerea în direcția potrivită. Credeți că se poate ca și întreținerea să facă parte din partea financiară? <clears throat> Deci în cele trei domenii, mai întâi achizițiile publice legate de arhitectura proiectului, în al doilea rând uh, construcția și în al treilea rând întreținerea proiectului în toate domeniile. Acestea ar fi foarte bine să le avem. Și ultimul aspect, în Parlamentul Român avem uh, o cartografiere interpare, oameni de știință și parlamentari lucrează la anumite proiecte. Un partener pentru mine a fost UNESCO. Universitatea din Delft, uh, care s-a ocupat de multe probleme din Africa provocate de apa murdară. Credeți că putem face o astfel de sistem interpares între IMM-uri europene și IMM-uri africane. Putem face un schimb de experiență între societățile comerciale și apoi să extindem la dezvoltare cu <clears throat> încredere de o parte și de alta și în educație și învățământul profesional și apoi să avem cunoștințele care să meargă în direcția potrivită? Mulțumim, Norbert Neuser. Mulțumesc. În numele raportorului vreau să vă vorbesc în uh, numele Angelicei, care trebuie să rămână în România și nu poate să vină aici. De fapt, e în locul colegului Frunzulica Mulțumesc colegilor de la Comisia pentru Afaceri Externe și de la Buget. Au participat la prima ședință a Bordului Strategic care a avut loc la sfârșit de septembrie, imediat după publicarea regulamentului în jurnalul oficial. Mulțumim Comisiei pentru că a pregătit această ședință de bord bine, pentru că le-a dat membrilor și observatorilor bord aceleași informații faptul că s-a invitat și Parlamentul la bordul strategic la ședința aceasta a fost un aspect discutat la dialogurile tripartite și o chestiune importantă pentru că Parlamentul era îngrijorat în ultimii câțiva ani că un număr tot mai mare de instrumente speciale au fost uh, create cu proceduri speciale și organisme de conducere facilitatea pentru Turcia, fondurile fiduciare și alte facilități care fac controlul parlamentar extrem de dificil. <clears throat> Dacă nu se reduce complexitatea, măcar statutul de observator la bord ne permite nouă eurodeputaților să urmărim deciziile cheie în procesul de implementare mai îndeaproape. Dar asta desigur că nu înseamnă că n-ar trebui de asemenea să dezbatem deciziile respective și în comisia noastră pentru a asigura transparența și responsabilitatea pentru ca această întreprindere continuă să se îndrepte în direcția potrivită. Ca majoritatea membrilor bordului strategic și noi ne bucurăm să vedem că cele cinci fereste de investiții urmează <clears throat> direcțiile definite în pozițiile Parlamentului și Consiliului și că și care s-au întâlnit la dialogul tripartite. Crearea de locuri de muncă în Africa, în zona de vecinătate, cu un mai mare acces uh, la finanțare de la întreprinderi micro sau IMM-uri, era un aspect pe care ne-am concentrat în acest raport și această prioritate e reflectată bine de alegerea primei fereste de investiții legate de IMM-uri. Mm, schimbările climatice, investiții în energii regenerabile, în eficiență energetică a fost un subiect al discuțiilor la dialogul tripartit. Prioritatea dată de Parlament se reflectă bine în fereastra de investiții cu numărul 2, energie și conectivitate și 3, orașe durabile în special. Investițiile în siguranță alimentară și sprijinul pentru mici agricultori și accesul lor la finanțare și la piețe au fost o prioritate pentru comisia noastră de mult timp încoace. Și, prin urmare, salutăm o fereastră de investiții cu numărul 4, agricultura, întreprinzătorii rurali și agroindustria cheia atingerea acestor obiective. Desigur că am subliniat și înainte că riscuri precum acapararea terenurilor trebuie avute în vedere și evitate cu orice preț. În fine, dar mai puțin important, fereastra de investiții 5 ar trebui să contribuie la reduce <clears throat> diviziunea digitală care desparte o mare parte a Africii de restul lumii și sistemele informatice. În acele țări, informa, acele țări africane în care s-a dezvoltat mai mult internetul și telecomunicațiile în manieră mai dinamică, potențialul pentru creștere durabilă și inclusivă s-a demonstrat. IFSD n-ar trebui să se concentreze doar pe proiecte în economiile cele mai avansate din Africa și vecinătate, ar trebui să schimbe lucrurile în bine acolo unde băncile și piața nu s-ar duce să financeze investiții considerate mai riscante din cauza contextului, din cât am înțeles ce ați spus și dumneavoastră despre riscul în cascadă. Aceste cinci ferese de investiții îmi par promițătoare. Vom continua să urmărim genul de proiecte care vor fi sprijinite de către IFSD, facilitățile preconizate în prezent și dacă se ating uh, rezultatele scontate pentru economii și oamenii din țările africane, în țările cel mai puțin dezvoltate în special. Vom continua de asemenea să urmărim impactul de exemplu în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și ca standardele de transparență proclamate în regulament să fie respectate. Vă mulțumesc, asta era numele lui Doru Frunzulică, dar și poziția grupului S și D. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Charles Görens acum. Oui, merci. Euh... Mulțumesc, domnul Ridolfi a insistat pe faptul că investițiile sunt încurajate prin uh, dreptul de garanție pentru investiții și v-ați referit, spunând acestea, la faptul că unul dintre riscurile existente e al fluctuației monedei locale. Întrebarea mea este dacă în zona CFA, în economică și monetară, Africii de Vest, în care francul CEFA, care e legat de paritate euro, acest risc este inexistent, practic. Deci, uh, sunteți interesați să favorizați investiții în zona respectivă. Și ce aș vrea să știu în acest sens? În ce privește garanțiile pentru investiții, dacă riscurile pot fi reduse la zero, aveți o capacitate nelimitată de intervenție. Și atunci, ce așteptări aveți? Dacă dispare unul dintre riscurile cele mai mari, puteți să vă concentrați pe zonele în care acest risc e mai mic sau nu faceți discriminare între regiuni, țări, localități, pe motiv că prezintă un risc prea ridicat sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc, Maria Hoibuc. Mulțumesc foarte mult, Linda. Domnule Ridolfi, după cum știți, pe mine mă interesează de obicei um, investițiile pentru spațiul rural, dezvoltarea rurală și deja înainte de vacanța de vară am trimis o întrebare în scris la adresa comisiei și aștept de atunci răspunsul, poate că de această dată îmi veți da răspunsul direct. Întrebarea ar fi, în consensul european se vorbește pe de o parte de planul european de investiții drept nou și important instrument în activitatea de cooperare și dezvoltare. Iată de ce în consensul Uniunea Europeană și angajamentul de a încuraja și sprijini agricultorii mici, metodele durabile de agricultură. Ați prezentat evoluția demografică drept o adevărată șansă, însă pentru a o transforma într-o șansă avem nevoie și de locuri de muncă în acest sector și cred că vom putea crea aceste locuri de muncă. Vă întreb în ce fel cadrul de investiții va integra investițiile private în cooperativele agricole. Cum veți proceda? Recent am purtat o discuție și mi-ați dat dreptate că trebuie să investim în aceste mici structuri agricole, trebuie să direcționăm investițiile înspre ele, după care mi-ați spus și am povestit despre diferitele alianțe pentru siguranța alimentară, unde și Uniunea Europeană participă. Întrebarea mea, de fapt, e următoarea. Am venit cu critici semnificative în raportul nostru că este amenințată biodiversitatea, se încurajează producătorii agricoli industriali, că micii agricultori sunt mai degrabă păgubiți decât încurajați și există nenumărate cazuri de documentate de acaparare a terenurilor. Vă întreb, care sunt învățămintele care s-au tras, care s-au tras până acum și cum se reflectă ele în planul de investiții? Ce e relevant pentru ca aceste greșeli uh, ale trecutului să nu se mai repete. O altă întrebare referitor la acapararea terenurilor. Comisia pentru Drepturile Omului a prezentat în urmă cu o lună un studiu care arată că Uniunea Europeană, printre altele, prin credite și subvenții a fost uh, implicată în acapararea internațională a terenurilor vă întreb în aceste cazuri și există nenumărate exemple de implicarea actorilor privați, dar și publici. Așadar, autorii recomandă introducerea unui mecanism de plângere. Eu v-aș întreba cum s-ar integra acest mecanism de depunere a plângerilor în planul european de investiții sau se discută despre el. Cam atât întrebările mele. Colega mea, Hedy Hautala, a trebuit să plece. În numele ei aș pune o altă întrebare foarte diferită. E vorba de impozite și corupție. Cum dorește Comisia să se asigure că în proiectele aprobate în planul de investiții nu acoperă evaziunea și frauda fiscală. Există mecanisme pentru a ne asigura că, tocmai ca în cazul acaparării terenurilor, banii, fondurile să nu fie folosite în mod abuziv? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schaffhauser? Mulțumesc! O primă reacție favorabilă la toate aceste abordări. Cred că miezul problemei vizează crearea bogăției la nivel local. Vă dau un exemplu. Vin uh, dintr-o regiune a Alzacei destul de izolată și se spune șoseaua a dus dezvoltarea. Nu, șoseaua a reprezentat un factor multiplicator al creării de bogăție la nivel local. Dacă nu există factor de creare a bogăției, șoseaua nu devine decât o problemă. Și vorbim, uh, am, experien, am experiență în uh, acest sector. A fost uh, președinte, printre altele, al Asociației de Cooperare din Alzacia. Ne confruntăm cu problema ajutorului fără sfârșit, pentru că nu creăm suficientă bogăție la nivel local. Cred că e foarte bine că Comisia abordează această problemă și încearcă să găsească soluții pentru a vedea cum poate crea bogăție la nivel local. Aș dori să scot în evidență două lucruri pe care le-am spus deja. Când uh, se creează bogăție la nivel local, asistăm inevitabil la un anumit protecționism la nivel local, lucru care nu înseamnă că încălcăm regulile pieței, dar dacă nu creați uh, această protecție la nivel local, nu puteți crea filiere în agricultură, de pildă, dar există și alte exemple. Vorbește de piața critic- eh, citricelor. Întreb așadar cum putem crea bogăție protejându-ne un pic, permițând actorilor locale, atunci când nu mai rămâne nimic, capacitatea de a crea. În această dimineață, eu însumi, având în vedere că vreau să mă retrag din politică, uh, am creat un fond de investiții în țara cea mai săracă din Africa, Republica Centrală Africană. Și prima problemă cu care mă confrunt sunt întrebările, dar sunt în, întreprinderi cu care am o relație de încredere de multă vreme. Îmi spun că nu există siguranță acolo. Așadar, parteneriatul nu se poate realiza. Sunt gata însă să investească atunci când există securitate. Fără întreprinderi nu vom ajunge să creăm uh, bogăție. întreprinderi își pot aduce cunoștințele, pot crea oferta, dar și în același timp cererea. Tocmai cererea și oferta reprezintă răspunsul. N-are rost să creăm o ofertă cu noi agricultori, cu un potențial nou, dacă nu structurăm și cererea. Cererea la început, la nivel local, firește, dar și la nivel internațional. Eu um, m-am numărat printre primii parteneri um, în sectorul um, cărnii, de pildă pentru Emirate. Emiratele sunt gata să achiziționeze carne. Pe Însă pentru a pune în aplicare acest parteneriat am nevoie de o întreprindere care nu beneficiază însă de condițiile de securitate necesare. Așadar, revenim la problema inițială. Dacă asigurăm securitatea dacă vorbim deja de un risc garantat, poate că nu mai e atât de important, dar va încuraja așezarea acelei întreprinderi în Emirate. Un alt lucru, abordarea de ansamblu subliniat. Vorbim, dacă tot vorbim de ansamblu, vorbim de învățământ, de formare, de sprijinul micilor întreprinderi în agricultură, vorbesc de agricultură în, Africa Central, în Republica Centrală Africană, nu mai e nimic, 70% din populație uh, nu are suficient alimente. Filiera trebuie restructurată complet. Pentru a o restructura însă trebuie să se creeze, să se formeze cooperative locale, dar în același timp trebuie să se creeze o piață a piețelor, piața locală care nu mai există, transformată, conectată la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Eu am fost răsp- răspunzător de dezvoltarea unei regiuni. Iată cum vorbim despre dezvoltarea locală, la nivel local. Sunt în favoarea unei abordări structurate. Piața nu va ajunge, nu va veni. Trebuie să creăm la nivel local o serie de fonduri de dezvoltare locale care să lucreze în strânsă colaborare cu autoritățile locale cu întreprinderile, dar și cu totalitatea organismelor care pot sprijini dezvoltarea. Ar fi un punct important dacă nu reușim să creăm bogăție. Mulțumesc! În ultimul rând, analiză. Mulțumesc foarte mult Mi se pare foarte interesant ce spune domnul Landau din experiența sa personală referitor la agricultură. E un exemplu interesant despre cum s-a folosit, s-au folosit datele, dar și despre felul în care agricultura va coopera, ce semințe se vor folosi. Există mai multe niveluri de percepție știu că ne confruntăm cu problema acapararii terenurilor și chestiunea Monsanto. E însă o altă inițiativă comercială. Dincolo de toate acestea, mi-a plăcut abordarea dumneavoastră, sugestia dumneavoastră de a avea o abordare globală, cât și propunerea domnului Rubic. Cred că trebuie să ne să începem să ne dăm seama că avem nevoie să învățăm să folosim uh, ODD-urile. Iar exemplele dumneavoastră referitoare la apă, învățământ, sănătate, tocmai am venit de la Paris, de la conferința părților, s-a vorbit de agricultură și despre um, climă și despre interacțiunile între toate acestea. Eu promovez folosirea ODD-urilor și a arăta în prezentări ca dumneavoastră, care sunt obiectivele asumate, cum uh, sunt uh, interrelaționate, pentru că trebuie să le arătăm legiuitorilor, comisiei, că ne interesează. De pildă, mâine este sesiunea interparlamentară cu parlamentele naționale, unde vom vorbi despre cum folosim ODD-urile în politica noastră, vom oferi explicații referitor la cum procedăm uh, Mă întreb așadar dacă le-am putea, dacă pe viitor am putea include prezentări referitor la care sunt obiectivele asumate și care este interacțiunea dintre ele. O scurtă întrebare și din partea mea. Pentru că cei care se vor oferi pentru aceste investiții sunt uh, bănci, bănci de investiții, avem o perspectivă strategică a investițiilor pe care dorim să le încurajăm, pentru că, da, e vorba de companii care doresc să facă export, dar în același timp trebuie să fie și comerț intern. Pentru că, spuneai tu, Roberto, se creează mii de consumatori în Africa și au o piață dinamică, de pildă piața telefonelor mobile. Cred eu că e o piață internă. Tocmai am venit săptămâna trecută de acolo și una din uh, observații a fost tocmai așa referitoare la aceste fonduri de investiție. Și am dorit să aflăm exemple și din experiența altora pentru a vedea cum se pot crea întreprinderi locale autentice. Robert, ai multe întrebări. Mulțumesc și firește, pe măsură ce voi adresați întrebările, noi eh, ne gândeam la îmbunătățirile pe care le putem aduce la, viitorile, la viitoarele prezentări. Acum, în ceea ce privește ODD-urile, sunt 14 sau chiar 15, nu doar 3. Cred că am făcut și un eh, tabel eh, în care ODD-urile sunt integrate nu l-ați văzut pentru că nu e încă gata, dar va fi gata de îndată. A fost prezentat în urmă cu câteva săptămâni. E un model prin care nu băncile de investiții, ci băncile de dezvoltare ne vor propune produsele care să fie alese. E plin de ODD-uri, de locuri de muncă create, de sustenabilitatea locurilor de muncă, tot ce ați inclus în regulament și pe bună dreptate. Și vom prezenta acest proiect la inițiativa la începutul lunii decembrie, pentru că pe baza acestui proiect băncile ne vor spune ce vor să facă. Toate informațiile sunt acolo, foarte complexe altfel. Cred că suntem de acord că fiecare produs va avea propria geneză și declinare, însă gestiunea durabilă va fi integrată în structura generală. Important e ce le cerem să ne spună. Ei bine, tu vii și îmi spui că vrei acei bani drept garanție pentru că vrei să creezi 20 Uh, de sate pentru 500 de mii de oameni și vrei să contribui la dezvoltarea economică din regiune. Întrebarea adresată de domnul deputat Noiser uh, merită salutată și observația referitoare la acapararea terenurilor din partea doamnei Hoibuch. Aici mă gândesc la orientările create de FAO pentru a organiza proprietatea asupra terenurilor. Eu doresc ca acest document să devină obligatoriu pentru investitori și pentru acele programe care se vor derula în cadrul planului de investiții. Cu alte cuvinte, încercăm să integrăm uh, ideea unei bune guvernanțe în proprietatea acelor terenuri folosite sau care fac obiectul unor investiții agricole. Se va realiza de asemenea un proces um, obligatoriu de verificare. Sunt de acord, de, de trebuie să ia decizii informate. Trebuie să luăm în calcul de asemenea și acoperirea pierderilor, pentru că dacă ne îndreptăm uh, direct, de pildă, în Republica Central Africană, așa cum s-a amintit, riscăm să pierdem toate garanțiile. Nu spun că așa se va întâmpla. Însă riscul este calculat uh, pe baza informațiilor disponibile la ora actuală, un risc considerabil. Dacă vrem așadar să ne putem asuma pierderile pe care s-ar putea să le înregistrăm într-o țară uh, problematică, trebuie să realizăm investiții într-o țară unde riscurile sunt mai mici pentru a putea compensa cu o primă pe garanțiile pe care uh, le cerem în Kenya pentru a acoperi pierderile pe care s-ar putea să înregistrăm în Sudanul de Sud. Și situația e una complicată, după cum spuneați, domnule Schaffhauser. Acum, în ceea ce privește cooperativele, sprijinim și vom include recomandarea de a sprijini cooperativele. Însă, dacă vorbim de noua alianță pentru siguranța alimentară, privim situații foarte vulnerabile, unde investițiile private sunt mult mai complicate. Noi colaborăm prin proiecte, prin ONG-uri, printr-o anumită rețea de vulnerabilitate care s-ar putea să se traducă în, într-o structură comercială, dar la ora actuală nu sta lucrurile așa. Iar răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră, prin urmare, e că vrem să creăm locuri de muncă decente și sigure și încercăm să limităm riscurile acaparării terenurilor, de asemenea prin uh, delegațiile și birourile noastre locale pentru mecanismul de depunere a plângerilor, am început. Primul punct uh, trebuie să fie acele instituții financiare care operează programul. Așadar, cei care doresc să-i uh, ofere bani Lindei trebuie să fie cei care primesc, sunt primii care primesc plângerea. În ceea ce privește taxarea și corupția, pot să vă asigur că deocamdată cu serviciile Taxud am reușit să evităm toate aceste riscuri, evitând nu doar jurisdicțiile periculoase, ci și pătrunderea în, direct, în în um, jurisdicțiile periculoase. Vă dau exemplul um, Mauritius. Aici poți înregistra un fond de capital într-un mod uh, acceptabil, există o anumită impozitare, o anumită transparență, uh, și poți înregistra fondul de capital într-un mod inacceptabil pentru noi. Nu e țara de vină, ci forma sub care se înregistrează investițiile și trebuie să le mulțumesc colegilor de la Digitax Sud pentru efortul lor. Domnul Schaffhauser a venit cu câteva sugestii în primul rând, micul protecționism. Sunt uh, absolut de acord cu ideea că trebuie să încercăm mai mult să investim în favoarea pieței locale sau pieței locale regionale. Avem o piață de 160 de milioane de oameni, au un sistem relativ